și anume președintei Comisiei pentru Petiții, care este și președinta um, conferinței um, președinților de comisii, care va analiza în detaliu negocierile pe baza articolului 50 pentru Parlamentul European. Îi dau cuvântul Ceciliei Wikström. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Comisia pentru Petiții, pe care o prezidez, a primit foarte multe petiții în ultimele săptămâni și luni din partea unor persoane care se tem pentru micile lor afaceri, care se tem că uh, nu vor putea găsi un loc de muncă sau nu vor putea primi o ipotecă, oameni care se tem că, se, că vor fi uh, separați de familiile lor, uh, persoane care se tem că vor uh, că, se tem să părăsească Marea Britanie ca să, plecă, ca să plece în vacanță, de teamă că vor avea probleme la, la întoarcere. Sunt persoane care uh, se temă pentru viitor. Uh, Brexitul a uh, creat incertitudini pentru milioane de cetățeni, iar îngrijorările cetățenilor trebuie să fie prioritatea noastră cheie. Tot ce ține de drepturile cetățenilor trebuie să fie prioritar înainte ca orice altceva să fie negociat. Unul dintre drepturile afectate de Brexit este dreptul de a uh, depune o petiție, un drept acordat oricărui cetățean uh, din Uniunea Europeană sau oricărei persoane uh, fizice sau juridice care are domiciliul, uh, reședința sau sediul în uh, Uniunea Europeană. Um, iar acest drept la petiție joacă un rol esențial în viața democratică. Comisia pentru Petiții exact această prerogativă o are de a răspunde petițiilor cetățenilor. Contribuie la uh, o democra democrație reprezentativă, dar uh, îmbunătățește și rolul Parlamentului European um, mai ales în uh, viziunea cetățenilor. Petițiile din Regatul Unit în 2016 au constituit 6% din numărul total de petiții primite. În anii precedenți, acest număr era de obicei între 5-6%, în, în, uh, în 2016 este, a fost vorba de 10,6%. Um, mă scuzați. Tineri um, depun, um, de fapt persoane de toate vârstele depun petiții uh, pentru că sunt îngrijorați de Brexit. În 2017 am primit uh, petiții uh, suplimentare. Am primit deja 22 de petiții în ceea ce privește uh, Brexitul, dintr-un tot, 22 uh, deci, de petiții noi din 137 de petiții în total. Iar aceste petiții arată îngrijorarea cetățenilor față de pozițiile de negociere atât ale Regatului Unit cât și ale Uniunii Europene. Diferite subiecte intervin în petiții. Implementarea drepturilor de cetățenie europeană, pierderea involuntară a cetățeniei, cetățeniei europene și posibilitatea de a menține aceste drepturile pentru acei cetățeni care uh, er, din Regatul Unit care doresc să-și păstreze drepturile pe lângă cetățenia Uniunii Europene. Apoi, uh, um, menținerea cetățeniei UE și drepturile corespunzătoare, libera circulație, accesul la piața muncii, dreptul de a fi uh, acoperit de legislația Uniunii Europene privind protecția lucrătorilor și așa mai departe. Apoi, um, cererile de cetățenie pentru uh, cetățenii britanici care trăiesc în alte state membre. Um, este clar că nu putem permite Brexitului să uh, separe familii, familii care există datorită libertății de circulație din Uniunea Europeană. Trebuie de asemenea să ne amintim că orice cetățean, pe lângă cetățenia națională, are și o cetățenie europeană, care se bazează pe libertate și umanism, ceea ce în spiritul său este o parte esențială din identitatea europeană punând pe locul întâi cetățenii, vom proteja această valoare centrală și pentru viitor. Un viitor în care Marea Britanie și Uniunea Europeană nu vor mai face parte din aceeași familie. Sper că această audiere va putea să contribuie la a aduce câteva răspunsuri petiționarilor, dar și tuturor cetățenilor afectați, inclusiv cei 3 milioane de cetățeni din alte state membre care uh, trăiesc în Uniunea Europeană, în uh, Regatul Unit și cei 1,2 cetățeni, uh, milioane de cetățeni din Regatul Unit care trăiesc în Uniunea Europeană. Nu este vorba aici de uh, strategii politice și de partide politice. Este vorba de probleme care îi afectează pe oamenii reali. Este vorba de valori fundamentale, umane, despre decență, de bun simț. Este vorba de a îi trata pe oameni așa cum ți-ai dori și tu să fii tratat. Numai punând pe primul loc cetățenii, vom putea să obținem un rezultat echitabil. Așa Um, cum a făcut-o și colegul meu. Vă urez bun venit la această audiere și aștept cu nerăbdare uh, schimbul de opinii. Voi da acum cuvântul copreședintei, uh, doamna Renate Weber, vicepreședinte în Comisia pentru Ocupare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, Cecilia. Dragi copreședinți, dragi invitați, doamnelor și domnilor, astăzi îl, uh, îl reprezint pe președintele Comisiei pentru Ocupare la această audiere. Când ne gândim la consecințele Brexitului, cred că nu există îngrijorare mai mare decât um, soarta cetățenilor Uniunii Europene care trăiesc, studiază, uh, lucrează în Regatul Unit și a cetățenilor britanici care trăiesc în cele 27 de state membre. În fiecare zi primesc întrebări din partea cetățen, unor cetățeni români care lucrează sau studiază în Regatul Unit referitor la ce se va întâmpla cu ei după Brexit. Și sunt uh, convinsă că și alți colegi primesc răspu- uh, întrebări similare din partea cetățenilor lor. Uh, Astăzi, când un cetățean uh, călătorește sau se mută într-o altă țară uh, pentru vacanță, pentru a lucra sau a studia acolo, există punți între sistemele naționale, astfel încât cetățenii să aibă accept neîntrerupt la o serie întreagă de beneficii. Uh, asigurări uh, de sănătate, uh, maternitate, paternitate, șomaj, pensie și așa mai departe. Este o piatră de temelie pentru drepturile cetățenilor europeni și este chiar inima proiectului european. Din acest punct de vedere, Brexitul va avea un impact asupra vieții de zi cu zi a milioane de cetățeni. Permiteți-mi să vă dau câteva cifre. Peste 21 de milioane de turiști din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vizitează Regatul Unit în fiecare an. 27 o, ser, o serie întreagă de persoane din Uniunea Europeană lucrează în Regatul Unit, 50 de uh, mii de persoane sunt detașate, peste 100 de mii de uh, studenți din Uniunea Europeană studiază în Regatul Unit 130.000 de persoane din UE27 uh, caută un loc de muncă în Regatul Unit. Să nu îi uităm și pe pensionarii europeni eh, care trăiesc în Regatul Unit. Toate acestea, aceste persoane vor fi afectate, iar uh, modul în care li se vor uh, negocia drepturile le va afecta, bineînțeles, viața Trebuie să nu uităm și, viața, eh, și impactul indirect asupra uh, întregilor familii în Regatul Unit sau în Uniunea Europeană. Ei se confruntă cu mari provocări, dar și noi. Este prima dată când ne confruntăm cu o situație atât de complexă. Cred de aceea că succesul negocierilor va depinde de încrederea pe care statele membre Um, vor uh, putea să o acorde negociatorilor UE. Statele membre trebuie să fie solidare, nu trebuie să se lanseze în negocieri bilaterale, ci să se bazeze pe capacitatea instituțiilor noastre europene de a-i, de a proteja pe cetățenii europeni. Cu mare plăcere îi, vor, îi, vor, îi voi asculta pe experți uh, pe acest subiect. Mulțumesc, spune președintele. Uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale va juca și ea un rol uh, esențial uh, în aceste negocieri. Îi dau cuvântul președintei acestei comisii, Danuta Hübner. Colic. Mulțumesc. Vreau să mă aud, am să mă alătur și eu colegilor Claudio și tuturor să vă urez bun venit la această discuție în comun. E foarte bine să avem această cooperare între comisiile parlamentare în ceea ce privește anumite chestiuni transversale, transversale ce țin de Brexit, precum subiectul întâlnirii de astăzi, drepturile cetățenilor. De aceea le sunt recunoscătoare colegilor de la celelalte trei uh, comisii pentru faptul că au uh, oferit această posibilitate și Comisiei de Afaceri Constituționale. Da, procedura uh, implică consimțământul Parlamentului European și de asemenea a fost implicați în mai multe dezbateri pe această temă. Săptămâna trecută profesorul Maduro, fostul uh, avocat general de la Curtea de Justiție, de asemenea s-a exprimat pe această temă și de aceea e foarte important să ascultăm din nou astăzi uh, prezentări pe această temă. E important să avem o platformă de discuții în legătură cu provocările ridicate de Brexit, însă reuniunea de azi e excepțională, deoarece vom asculta și reprezentanții ai cetățenilor, deoarece cetățenii sunt practic cel mai uh, afectați. Și aș avea câteva cuvinte de spus din perspectiva Comisiei noastre de afaceri constituționale. Protecția drepturilor individuale este ceva ce ține de sistemul juridic al Uniunii Europene, un element principal, deoarece Uniunea Europeană este călăuzită de aceste principii. Protecția cetățenilor în cadrul procesului Brexit este extrem de importantă și este practic în miezul preocupărilor Uniunii Europene. Ceea ce se negociază uh, va avea un impact asupra milioane de cetățeni ai Uniunii Europene și, bineînțeles, ceea ce aș vrea să subliniez e că va trebui de asemenea uh, să ne gândim la efectul asupra ordinii constituționale a Uniunii Europene pe viitor. Deci de aceea e important să găsim răspunsurile potrivite la uh, aceste chestiuni. Și știu că nu va fi ușor și știu că și Guy Verhofstadt se va referi la acest lucru. Ne aflăm aici într-un context foarte complex, din punct de vedere juridic, politic, un context foarte delicat, pentru care nu avem un scenariu prestabilit. De aceea, în timpul negocierilor, va trebui să avem ca scop Uh, obținerea unui cadru unic de garantare a unor uh, protecții uh, reciproce, echilibrate, garantate de ambele părți, protecția cetățenilor britanici, dar și cetățenilor Uniunii Europene, deci din Uniunea Europeană și din Marea Britanie. Și ambele părți vor trebui să stabilească exact care este sfera de protecție acestor drepturi cetățenești. Și din punctul nostru de vedere, ar trebui ca din capul locului să se definească cadrul constituțional și juridic în care trebuie să acționăm pentru a face față acestor probleme. Și trebuie să ne asigurăm că procesul politic al acestor negocieri se va face uh, din punct de vedere juridic așa cum trebuie și rolul Parlamentului European e foarte important. Trebuie să știm dacă există și limite în ce privește marja discreționară politică de a decize, decide în legătură cu soarta cetățenilor în conformitate cu articolul 50 și de asemenea să lămurim dacă există sau nu cerințe minime în ceea ce privește conținutul acoperit sau durata protecției și trebuie să știm în ce măsură sistemul bazat pe reciprocitate va fi fezabil uh, în ceea ce privește punerea în aplicare, atât în uh, contextul acordului de retragere, cât și în contextul relațiilor viitoare dintre Marea Britanie și UE. Deci, iată foarte multe lucruri la care trebuie să ne gândim și închei spunându-vă că e important ca soluțiile găsite și impactul asupra vieții cetățenilor să uh, constituie și un învățământ pe care să-l tragem noi pe viitor, în legătură cu conceptul de cetățenie europeană și în legătură cu modul în care protejăm indivizii. Deci ne așteaptă o muncă cu siguranță foarte grea și modul în care noi vom fi sau nu la înălțime va ține de uh, istorie. Vă mulțumesc. De la început, Guy Verhofstadt a spus că drepturile cetățenești trebuie să fie în primul capitol de negociere și a, a pus drepturile cetățenești pe prima um, linie, practic, a agendei. Îi dau cuvântul acum domnului Guy Verhofstadt, principal negociator din partea Parlamentului European pentru Brexit. Mulțumesc. E o plăcere să mă aflu astăzi aici și vreau să le mulțumesc celor trei comisii care și-au unit forțele, iată, pentru organizarea acestei audieri publice în legătură cu drepturile cetățenilor uh, europeni, Uniunii Europene în Marea Britanie și drepturile cetățenilor britanici uh, care se află în uh, țările Uniunii Europene. Aș vrea să mă refer nu la o situație, cele trei situații diferite. În primul rând, cetățenii Uniunii Europene în Marea Britanie, care simt urmările Brexitului și, în al doilea rând, în legătură cu cetățenii britanici din țările UE, însă și o a treia categorie, cetățenii britanici din Marea Britanie, care poate deci, vedeți că avem trei categorii de cetățeni, de cetățeni europeni, britanici și cetățeni britanici din Marea Britanie care au fost afectați de Brexit. Și dacă e să folosesc cuvântul afectați, E bine, sunt cetățeni care sunt victimele deciziei Brexit, victime între ghilimele, bineînțeles. Atunci Mă gândesc la toți cetățenii, de fapt, care au fost uh, afectați din cauza nesiguranței care s-a creat în urmă cu un an de zile. Această nesiguranță o simțim practic în toate contactele pe care le avem cu cetățenii britanici de pe continent sau cu cei din uh, Marea Britanie, cu cetățenii europeni de acolo sau cu cetățenii britanici care în ciuda faptului că nu erau de acord, iată, sunt pe cale să-și piardă cetățenia europeană. Eu primesc cam 6-7 mii de e mail Am primit cam 6-7 mii de e mail din partea cetățenilor britanici, ai Uniunii Europene, cetățeni care îmi descriu situația lor personală. e vorba de e mail obișnuite copy-paste pe care le primești când se întâmplă ceva și toată lumea reacționează. Nu, sunt e individuale de o pagină, două, trei, patru, cinci pagini, e în care sunt descrise situația personală a celor oameni. Și majoritatea și încheie aceste scrisori, aceste mesaje spunându-mi că nu știu ce să facă persoane care întreabă care este statutul lor, care sunt drepturile lor. E adevărat ce aud la televiziune, la radio? E adevărat ce se spune și în același timp Cecilia spunea că am primit peste 100 de petiții în Parlamentul European, la Comisia de Petiții. De exemplu, o petiție în legătură cu o altă problemă. Legătura dintre cetățenii britanici și Uniunea Europeană, dacă e posibil să se mențină această legătură. Peste 300 de mii de persoane au semnat această petiție. Deci nu vorbim despre o problemă care afectează un anumit număr de indivizi, nu e o problemă masivă, enormă, care, deși e atât de enormă, e o problemă care ia practic o formă individuală, deoarece mulți oameni sunt îngrijorați de propria lor existență. Vorbeam de 3 milioane de cetățeni din Uniunea Europeană care locuiesc în Marea Britanie și 1,2 milioane de britanici care locuiesc în, pe teritoriul Uniunii Europene. Oameni care, iată, se află într-o situație de nesiguranță din cauza acestei decizii uh, luate. Și vă pot spune că acest, majoritatea acestor persoane s-au mutat uh, cu bună credință, cu ani în urmă, din țara lor de origine în noua țară pe care și-o consideră noua lor patrie. Și pentru toate aceste categorii de cetățeni, pentru ambele categorii de cetățeni, e important ca drepturile lor să le fie menținute și ca ei să-și poată exercita aceste drepturi pentru restul existenței lor. Și aici avem uh, și liniile directoare din partea Consiliului uh, European. Vom avea de asemenea și un document care va fi adoptat pe 22 mai de Consiliul de Afaceri Generale. Noi vrem să ne asigurăm că pentru toate cele trei instituțiile și că în toate mandatele, documentele de poziționale, directive, orientări emise de aceste instituții, deci vrem ca în toate aceste documente interesul cetățenilor să fie pe primul loc și să fie elementul central. Și am spus-o asta, după cum știți, de la bun început. Și asta s-a oglindit de asemenea și într-o rezoluție care a fost înaintată în aceeași zi în care guvernul britanic a declanșat, a activat articolul 50, o rezoluție a Parlamentului European a adoptată pe data de 5 aprilie cu o majoritate foarte mare. Și de modul în care va fi abordată această problemă a drepturilor cetățenești va depinde și uh, avizul conform consimțământul Parlamentului care va trebui dat la sfârșitul acestor negocieri. Și am spus-o clar. Și în rezoluție am spus clar că nu ne vom da consimțământul dacă problema drepturilor cetățenești de pe ambele părți nu va fi fost uh, tranșată în mod satisfăcător. Și același lucru uh, e valabil și în orientările Consiliului European din 28-29 uh, aprilie, uh, orientări adoptate în timp record, în 4 minute, de către cei 27 șefi de state și de guvern la Consiliu. Și voi reveni la asta și mai în detaliu. În directiva care va fi adoptată pe 22 mai cu privire la orientările pentru negociere, acolo drepturile cetățenilor reprezintă primul punct care trebuie abordat la negocieri. Aceasta este poziția celor trei instituții europene. Parlamentul s-a implicat în pregătirea orientărilor am fost implicați de asemenea și în pregătirea negocierilor, orientărilor pentru negociere, a mandatului pentru negociere, iar ieri, în numele conferinței președinților și a grupului uh, de conducere Brexit uh, și numele președinților de comisii uh, implicate, eu am trimis o serie de propuneri suplimentare către Consiliul de Afaceri Generale și sper că aceste propuneri să poată fi preluate pe 22 mai, când acest Consiliu va uh, lua hotărâri în această privință. Înainte de a intra în mai multe detalii, uh, aș vrea să, uh, referitor la situația actuală, vreau să vă spun că Parlamentul va putea face două lucruri. În primul rând, să își pregătească o poziție mai detaliată în ceea ce privește drepturile cetățenilor, cu cele trei comisii implicate. Nu pentru că aș crede eu că mâine e necesar să înaintăm o rezoluție a Parlamentului European, ci din punct de vedere politic, e absolut necesar ca noi să pregătim o rezoluție în legătură cu drepturile cetățenești din partea celor trei comisii implicate. Și propunerea noastră este să folosim această rezoluție în momentul potrivit, atunci când va trebui să facem presiuni asupra comisiei care negociază, asupra Consiliului care supraveghează aceste negocieri, așa cum o facem și noi. Acesta este principalul rol pe care îl putem juca noi ca Parlament European, să tot repetăm în această rezoluție ceea ce apare deja în orientări, ce a apărut deja în rezoluția noastră și ceea ce va fi uh, preluat și în orientările de negociere, în mandatul de negociere al Consiliului uh, European. Deci dacă am face asta, dacă tot am repetat asta, n-am aduce nimic în plus. E important ca noi să fim gata, să avem un conținut clar atunci când va fi nevoie din punct de vedere politic. Atunci când vom vedea că de pildă, Uniunea Europeană ezită sau Marea Britanie are ezitări în ceea ce privește drepturile cetățenești. Atunci va fi absolut esențial să intervenim. Și cred că împreună cu cele trei comisii și cu conferința președinților, trebuie de să ne pregătim, cum spuneam, și al doilea rând, împreună vom stabili care e momentul potrivit pentru a face mai multe presiuni asupra negociatorilor pentru a obține un acord cu privire la drepturile cetățenilor. După părerea mea, în orice caz, după o opțiune, uh, trebuie să începem negocierile pe tema drepturilor cetățene. Să începem cu asta cât mai repede cu putință în lunile viitoare. Poate că va dura luni, de zile, săptămâni, nu știu exact, însă eu cred că acesta trebuie să fie primul punct care va fi negociat cu Marea Britanie. Și în al doilea rând, eu cred că va putea fi posibil să încheiem aceste negocieri în legătură cu drepturile cetățenești și să facem public ceea ce se obține, ce se va obține, pentru a înlătura incertitudinea și nesiguranța care există. Să spunem că, uite, avem un capitol cu privire la drepturile cetățenești pe baza articolului 50. Și să arătăm că nimic din tratat nu ne împiedică să începem cu drepturile cetățenești, să încheiem negocieri în legătură cu drepturile cetățenești, să facem public rezultatul acestor negocieri, după care să oficializăm totul pe cale uh, oficială, așa cum se prevede în articolul cu privire la retragerea din Uniunea Europeană. Așa putem începe și putem hotărâ să începem negocierile cu drepturile cetățenilor, deci după alegerile din opțiunii Pentru ca în lunile următoare să, să încheiem aceste negocieri și nu doar să le încheiem, ci să facem cunoscut publicului rezultatul cât mai repede pentru a înlătura nesiguranța care a fost creată în ultimele luni uh, cu privire la drepturile cetățenești, drepturile cetățenilor. Și după aia, bineînțeles, intervin aspectele mai formale Uh, prin care acordul cu privire la dreptul cetățenești va fi inclus în, a, în acordul general. Acum, referitor la rolul Parlamentului și al comisiilor parlamentare, noi intenționăm să facem o evaluare nu doar cu privire la drepturile cetățenilor, ci și în legătură cu alte chestiuni despre care nu discutăm astăzi. Să E necesar ca Parlamentul să își asume responsabilitatea de a stabili dacă da sau nu s-au făcut suficiente progrese pentru a trece din faza întâi a negocierilor în faza a doua. După cum știți, în orientările Consiliului European, negocierile au fost uh, împărțite în două etape. Prima etapă, acordul de retragere, deci care va începe, negocierea va începe cu drepturile cetățenilor și noi am sprijinit clar aceste orientări din partea Parlamentului. Am spus că nu se va putea trece la faza a doua, deci o dezbatere în legătură și o negociere în legătură cu viitorul relațiile UE-UK, UE-Marea Britanie, deci nu se va trece la faza a doua decât dacă se vor face suficiente progrese în prima fază. Și eu cred că e esențial ca înainte ca evaluarea în legătură cu acest progres din partea Consiliului European, Parlamentul să evalueze lucrurile. Deci să facem această evaluare noi, Parlamentul European, înainte de Consiliu. Și drept element central al acestei evaluări va fi situația drepturilor cetățenilor. Dacă a fost soluționată problema drepturilor cetățenilor, dacă s-a ajuns la un acord pe această temă. Deci de asta va depinde modul în care noi vom evalua uh, progresul suficient pentru a trece în faza a doua a negocierilor. Acum, dacă îmi permiteți, domnule Moraes, aș vrea să vă dau câteva informații în legătură cu orientările, mandatul de negociere care va stabili la Consiliul de Afaceri Generale pe 22 mai. De ce e important? Aceste orientări, aceste directive de negociere stabilesc în detaliu ce anume va oferi la aceste negocieri Uniunea Europeană. După cum am spus, comisiile, grupurile politice deja au văzut uh, un proiect de text, uh, proiect de orientări și am reacționat ieri cu o scrisoare către Consiliul de Afaceri Generale. Și prin aceste directive de negociere, uh, trebuie să spunem în primul rând pe cine dorim să protejăm. Se arată în aceste orientări că nu dorim să protejăm doar persoanele active din punct de vedere economic, ci și persoanele inactive care locuiau Uh, în Marea Britanie, cetățenii ai Uniunii Europene. Directivele de negociere de asemenea arată că vrem să-i protejăm pe cei care au trăit și lucrat acolo și în trecut. Deci nu doar pe cei care locuiesc acolo în prezent, ci și pe cei care au, trecut, au trăit în trecut. Și în al treilea rând, noi, ca Uniunea Europeană, uh, indică, arătăm că cei care vor trăi acolo, deci înainte de data retragerii vor trebui de asemenea să se bucure de protecție. Deci data limită e data ieșirii din Marea Britanie și nu o altă dată, deoarece au circulat uh, zvonuri din partea britanicilor. Nu spuneau că data limită va fi data declanșării articolului 50. Nu, data limită este data retragerii efective. Different categories. Și evident acest lucru se aplică și membrilor familiei din aceste categorii. Sunt oameni ce trebuie să fie protejați. Și apoi, în directivele de negociere, de asemenea, se indică și care sunt drepturile ce trebuie să fie protejate și care nu se limitează doar la dreptul de reședință și cuprinde asemenea, și am să vă dau o enumerare, acces la îngrijiri de sănătate, la educație, acces la piața muncii, și, de asemenea, foarte important, ca și supliment, uh, recunoașterea de diplomelor, certificatelor și calificărilor. Nu vreau să vă plictisesc, pentru că altfel uh, am să vorbesc uh, toată după amiaza și nu cred că e scopul de astăzi, Uh, există diferite posibile situații și combinații uh, multiple ce trebuie luate în considerare și cred că domnul Barnier chiar acum câteva zile a uh, făcut un discurs la Universitatea Europeană și Institutul European din uh, Firenze, din Florența, și a dat diferite exemple în acest sens pentru a ilustra niște cazuri foarte practice și concrete și a existat o listă lungă acolo de astfel de cazuri, însă nu vreau să le trec pe toate în revistă. De asemenea, este foarte clar faptul că, dincolo de cine anume este protejat și ce drepturi anume sunt protejate, e și felul în care se oferă această protecție ceea ce înseamnă că există protecție juridică și aplicarea legii. De asemenea, aici trebuie să fim atenți. Și, după părerea noastră, ca și Parlament, asta se poate baza doar pe două lucruri. Pe de o parte, legislația europeană și pe jurisprudența Curții Europene de Justiție. Pe de altă parte. Și, în final, în ceea ce privește zona economică uh, europeană, uh, Regatul Unit va trebui să respecte jurisprudența din trecut și să ținem seama de aceste drepturi ale cetățenilor în viitoarele interpretări ale legii. Uh, legea continuă să existe și aplicabilă în continuare și în Regatul Unit. Acum, repet încă o dată, nu vrem să creăm noi entități uh, sau autorități de tranziție, ci avem deja o jurisprudență a Curții Europene de Justiție care e aplicabilă. Și un ultim aspect pe care vreau să-l menționez, cetățenii britanici care locuiesc în Regatul Unit. Evident, ce ne dorim este o, un o egalitate de tratament în mod reciproc pentru toți cetățenii, drepturi pentru toți cetățenii care trăiesc, au trăit, lo, lo, muncesc sau au muncit în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene după părerea noastră, în mod simultan trebuie să fie de asemenea luate în considerare aceste drepturi. Și, după cum știți, domnule Moraes, am trimit un amendament uh, Consiliului de Afaceri Generale tocmai pentru a introduce acest principiu al reciprocității ca și principiu cheie în directivele de negociere, care deocamdată încă nu e cazul. Asta a fost o solicitare a Parlamentului. Și dacă îmi permiteți, mai adaug un element. E vorba de acea situație a acelor cetățeni Euro, uh, a Regatului Unit care până în prezent aveau cetățenie europeană, locuiesc în Regatul Unit și nu vor să-și piardă drepturile ce decurg din cetățenia europeană. Și asta nu e o chestiune simplă, pentru că din punct de vedere juridic, protecția drepturilor pe care le au în momentul de față pare imposibilă. Da, se poate găsi întotdeauna o șansă să facem acest lucru, eventual prin modificarea tratatelor, însă știți că nu e neapărat entuziasm pentru asta. Dar cred că am putea avea o categorie aparte de cetățenie pentru uh, acești cetățeni uh, britanici. În fond, cetățenia britanică depinde și de cetățenia sau de, suplimentează cetățenia europeană și oferă drepturi pentru resortisanții naționali din statele membre. Însă ce putem face, dacă nu mă înșel în articolul 27 din tratat, mă uit la domnul Corbett ca să-mi confirme, în rezoluția Parlamentului European se prevede acest lucru. Ne-am putea gândi și am putea oferi, ca și partea viitorului acord, posibilitatea pentru cetățenii britanici care au pierdut drepturile cetățeniei europene să li se ofere anumite avantaje sau privilegii sau un tratament, nu știu, special, îl numiți cum vreți noastră. Și asta ar include dreptul la reședință, posibilitatea de a Uh, participarea de inițiativa europeană, pentru că știu că acest drept nu este limitat în tratat doar la, pentru cetățenii europeni. Să participe, nu știu, la petiții, la protecție, să beneficieze de protecție consulară sau alte posibilități. În așa fel încât să poată participa, nu știu, la alegeri europene uh, pentru Parlamentul European. Nu e neapărat Uh, poate fezabil, dar poate ar putea să participe și la liste electorale din țara mea, din circunscripția mea, în următoarele alegeri. Deci, tot ce am făcut până în prezent, domnule Moraes, este că, bazându-ne pe aliniatul 27 al rezoluției, care cere să se considere o astfel de eventualitate, am vrut să redactăm un document conceptual, să-l transmitem Consiliului și doamnei comisar Iurova, tocmai pentru a începe să examineze acest uh, aspect și să ne dea un răspuns referitor la această eventualitate, dacă se poate face, în ce fel se poate face și până unde se poate merge care ar putea fi dimensiunea concretă a acestei oferte pe care noi, ca Uniunea Europeană, o putem face cetățenilor britanici din uh, Regatul Unit care nu vor să-și piardă cetățenia europeană. Deci, acest element, ca și idee, face parte din întregul capitol consacrat, deci acest prim capitol consacrat drepturilor cetățenești. Eu îmi pare rău, poate am vorbit uh, cam mult, dar m-am gândit, bazându-mă pe situația în care ne aflăm și negocierile, ca, așa cum sunt ele pregătite, și concluziile și directivele de negociere, mi s-a părut că era momentul potrivit să vă răpesc, poate mai mult timp decât trebuia. Mulțumesc! Thank you very much. Doamna Wikström, mulțumim foarte mult și acum am vrea să salutăm în mod călduros invitații noștri și parte din petiționari. Și apoi, după aceste intervenții, dacă timpul ne permite, vom avea și ceva timp pentru întrebări și răspunsuri. Mai întâi, avem posibilitatea să ascultăm pe Anne Lordonskoy, reprezentanta fondatoarea grupului 3 milioane, care este o organizație pentru drepturile cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit. Doamna Donscă, aveți cuvântul. Acum zic și pe asta, măcar jumate. Doamnelor și domnilor, stimați membri Parlamentului European și ai Comisiei Europene, aș vrea să vă mulțumesc în numele grupului celor 3 milioane pentru faptul că ne permiteți să prezentăm situația lor rezultatul referendumului și anxietatea cu care se confruntă majoritatea cetățenilor a fost foarte bine ilustrată. De la referendumul încoace au existat foarte multe rapoarte referitor la dificultățile cu care se confruntă cetățenii europeni. Deschiderea unor conturi în bancă devine dificilă, oameni cărora li se refuză locuri de muncă pentru că uh, nu au naționalitatea. Uh, în uh, anunțul uh, publicării postului respectiv se face o discriminare pe bază de naționalitate. Este o discriminare, o discriminare care există pentru că lipsește claritatea în ceea ce privește drepturile și uh, cum vor evalua situația după aprilie 2019. Uh, există un consens și anume că cetățenii europeni și înregistrarea lor în Regatul Unit nu dă roade. Problemele decurg din faptul că din punct de vedere istoric, Regatul Unit a ales să nu-și registreze, să nu registreze resortisanții europeni și a dus la o situație, situația actuală, în care există sute de mii de persoane care uh, încearcă să obțină o astfel de înregistrare, dar li se spune în mod vag, da, nu vă faceți griji, nimic nu s-a schimbat. Li se spune că trebuie să se înregistreze, să primească alerte prin e-mail. Uh, grupul nostru 3 milioane a, a, organizat recent o anchetă la care 2800 de respondenți au participat și s-a demonstrat foarte clar că sistemul nu funcționează, e prea complicat și e nedrept. De asemenea, s-a demonstrat faptul că uh, poziția Regatului Unit este unică în ceea ce privește uh, numărul foarte mare de um, proceduri complexe și complicate pentru a obține reședință permanentă. Și raportul uh, uh, recent publicat în mass media s-a spus că doamna May a, uh, făcut aluzie la faptul că acești cetățeni europeni ar putea deveni similari cu cetățeni din țări terțe. Nu știm exact felul în care aceste noi aspecte vor fi rezolvate pe viitor. Nu pot decât să subliniez faptul că e vorba de viețile noastre, de familiile noastre, de drepturile noastre cu siguranță, dreptul de a munci, de a avea acces la îngrijiri de sănătate, la sănătate, de a avea o afacere, deci cu alte cuvinte acele drepturi indivizibile care decurg din dreptul de reședință, așa cum se descrie în raportul făcut de Carmela Lorzilor uh, în Comisia pentru uh, Brexit aceste risc, drepturi sunt uh, acum puse sub semnul întrebării și nu pot fi garantate nici pe termen scurt, nici pe termen mijlociu. Și de aceea trebuie să fie abordate încă de la bun începutul negocierilor pe Brexit. Îngrijorarea noastră este următoarea. Statutul acestor cetățeni europeni este deocamdată neclar, pentru că nu au primit uh, reședință permanentă, pentru că nu au solicitat-o pentru că au beneficiat de libertatea de circulație sau pentru, din cauza faptului că Regatul Unit interpretează în anumite feluri legislația europeană. Și pe viitor statutul lor se va răutăți. Faptul că negocierile referitoare la Brexit s-ar putea să uh, ajungă la o situație în care acești cetățeni nu mai sunt considerați uh, Uh, ca și europeni și s-ar putea să excludă foarte mare, uh, un număr foarte mare de cetățeni, având în vedere criteriile care există pentru a obține permis de reședință și costurile aferente exorbitante. Ce dorim noi? Dorim să existe drepturi indivizibile pentru cetățenii europeni care trăiesc în momentul de față în Regatul Unit. Salutăm uh, Uh, ghidul îndrumător și directivele de negociere ale Consiliului European, însă este foarte important că noi să subliniem că nu suntem de acord cu principiul acesta, nimic nu s-a obținut până când nu s-a ajuns la un acord final. Când e vorba de drepturile cetățenilor, aici e vorba de dificultăți reale pentru oameni care încearcă să găsească un loc de muncă, care încearcă să duc, aibă o viață normală și eventual pentru asta va fi valabil pentru următorii doi ani, poate și mai mult având în vedere natura excepțională a circumstanțelor în care se află cam până la 5 milioane de cetățeni, noi solicităm tuturor părților care vor negocia încă de la bun început să sublinieze, să susțină obținerea unui acord separat, obligatoriu din punct de vedere juridic, care să garanteze aceste drepturi indivizibile ca și parte de, a negocierilor în articolul 50. Lansăm un apel către Parlamentul European pentru a susține o astfel de rezoluție separată pe drepturile cetățenilor pentru a le uh, menține și un acord separat care să răspundă și la un argument moral și anume că viețile oamenilor sunt importante mai importantă decât orice altceva. De aceea trebuie să fie separate de restul negocierilor Brexit și cerem Consiliului să modifice negocierile, directivele de negociere pentru a permite acest lucru, să dea dovadă de flexibilitate. Deci, pe scurt, noi nu cerem aici de pomană și nici nu vrem să fim considerați ca niște mărfuri negociabile. Când ne-am întâlnit cu domnul Barnier la finalul lunii martie, am, am avut senzația unui acord pe principiu a, că s-ar putea obține o garanție asupra tuturor drepturilor existente. Când ne-am întâlnit cu trei săptămâni în urmă cu domnul Tajani la Londra și el um, și-a exprimat speranța că Parlamentul European ar putea adopta o, o rezoluție separată pentru um, a avea un astfel de acord. În ceea ce privește procesul de a ne solicita drepturile, complexitatea procesului, natura sa kafkaescă, calitatea diferită um, a evaluărilor și documentației solicitate au dus la uh, disperare uh, în rândul celor uh, peste 30.000 de membri ai uh, forumului nostru online. Rezidența permanentă este un pas necesar pentru a obține cetățenia britanică. Ce, ne, ce solicităm? O nouă procedură simplă uh, de înregistrare, care trebuie să fie rapidă, echitabilă și gratuită. În al treilea rând, uh, eliminarea obstacolelor în calea obținerii drepturilor noastre. Um, asigurarea de sănătate. Guvernul uh, britanic refuză să, să recunoască accesul la Sistemul uh, Național de Sănătate pentru că ca suficient uh, um, pentru, a, pentru a participa la, um, um, la sistemul cuprinzător de asigurări de sănătate. Asta include persoane care în timpul reședinței au fost studenți, Uh, uh, părinți care au stat acasă sau pensionare. Asta include um, o serie întreagă de persoane. Asociația noastră a adunat o serie întreagă de probe în, în acest caz. Uh, pragul devenit minim. Interpretarea guvernului în ceea ce privește um, un loc de muncă um, autentic pentru lucrători este Uh, pentru că există persoane care uh, au contracte cu zero ore asigurate sau uh, au alte tipuri uh, de muncă, nu numai uh, cu normă întreagă. Este, acest prag este unul destul de recent și puțin cunoscut. Persoanele cu dizabilități sau, uh, sau uh, boli um, um, pe termen lung nu sunt acoperite de directivele din 2004. Nimeni nu alege să fie bolnav sau să aibă o dizabilitate, însă aceste persoane nu își pot exercita drepturile. Cetățenii uh, Uniunii Europene care sunt în par, în procesul de a-și uh, obține drepturile. Cetățenii care vor fi fost uh, reși, re, rezidenți mai puțin de 5 ani uh, când Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană nu vor putea solicita rezi, rezidență, reședință permanentă pentru că nu au avut nu au rămas suficient timp pentru a-și exercita drepturile. Absențele prelungite din regatul unui cei care uh, au statut de reședinți permanenți, dar uh, își pierd uh, reș drepturile de reședință în cazul în care părăsesc regatul unit timp de mai, timp de mai mult de 2 ani, de exemplu pentru, a, uh, pentru loc de muncă sau pentru a avea grijă de membrii ai familiei. Apoi lips, uh, pierderea accesului la beneficii uh, ce țin de viața într-un stat UE în momentul în care Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, cetățenii UE care trăiesc în Marea Britanie vor fi tra- tratați ca cetățeni non-UE în statele membre de unde uh, vin. De exemplu, un cetățen UE care trăiește în Regatul Unit, care dorește să uh, obțină o diplomă într-o țară din Uniunea Europeană, va, trebui, va, plătea, va plăti taxele țării respective același student post-Brexit va fi considerat un student uh, non-UE și va trebui să plătească taxe de școlarizare mult mai ridicate. Iar toate aceste elemente sunt numai vârful icebergului. Ne întrebăm ce se întâmplă cu cei care nu au reușit să-și exercite drepturile conform tratatelor, conform uh, procesului actual de înregistrare. Rata de respingere este de 30% acum și Asta este foarte ridicat. Nu mai sunt persoane cărora li se spune să se pregătească să părăsească Regatul Unit, însă anxietatea este în continuare enormă. Categoriile de, persoanele, de persoane afectate uh, sunt foarte multe. Ne dăm seama că un european nu poate renunța la statutul care cere 5 ani de reședință. Însă, considerăm că se pot stabili criterii în așa fel încât toți cei care trăiesc în Regatul Unit acum să poată primi uh, rezidență permanentă. Deci, trei elemente. Identificarea și înregistrarea cetățenilor UE care trăiesc în Regatul Unit, apoi acordarea reședinței permanente tuturor, uh, indiferent celor uh, care nu respectă acum criteriile de reședință permanentă și apoi uh, menținerea și garantarea drepturilor indivizibile permanent. Al patrulea punct. Implicarea cetățenilor, uh, organizațiilor cetățenești din UE și Regatul Unit. Organizația noastră de 3 Million a lucrat în strânsă cooperare cu uh, colegii din Marea Britanie și Europa. Avem interese în comun. Considerăm că organizațiile care reprezintă, reprezintă interesele a 5 milioane de cetățeni europeni trebuie să fie recuno- recunoscute, sprijinite și implicate în toate etapele negocierii în ceea ce privește pe menținerea drepturilor existente, implementarea garantărilor și garanțiilor pentru viitor. Parliament been... Parlamentul European și Comisia au, au um, și-au arătat sprijinul față de suferința noastră până acum și le mulțumim foarte mult tuturor deputaților care ne-au ascultat. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much and thank you for your work. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră desfășurată în circunstanțe atât de dificile. Un alt activist, Ian Dorfel, um, membru al barolului uh, britanic care e activ în acest domeniu de foarte mulți ani de zile. Aveți cuvântul, domnule Dorfel. Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc uh, dumneavoastră, mai ales celor trei comisii, LIBE, petiții, <coughs> uh, pentru faptul că pot să vorbesc astăzi aici. Sunt pe jumătate german și pe jumătate englez, vorbesc fiecare limbă cu un accent. Pentru mine nu e doar uh, Uniunea Europeană, nu e doar un concept abstract, ci e ceva, e familia mea. Bunicii mei, străbunicii mei au venit în Marea Britanie din Frankfurt. Pentru mine, Uniunea Europeană e ceva personal și mă voi referi acum la aspecte ce țin de viața cetățenilor europeni în Marea Britanie. Enlo deja a vorbit deja despre multe dintre aceste chestiuni. Eu acum voi referi la dilemele celor care solicită cetățenia britanică și mă voi referi la ce se va întâmpla cu acest cetățeni acum și pe viitor. Și de asemenea vom discuta de asemenea despre ceea ce spunea domnul Verhofstadt și ceea ce e esențial. De ce Curtea Europeană de Justiție și jurisdicția acestea este necesară, uh, deoarece trebuie aplicată legea Uniunii și vă voi spune cum Teresa May încearcă să restricționeze aplicarea acestei uh, legi, mai ales în ceea ce privește membrii familiilor. Și de asemenea, voi vorbi și despre faptul că drepturile trebuie menținute pe viitor, trebuie garantate, puse în aplicare. Și trebuie garantate, bineînțeles, de Curtea Europeană de Justiție. Pe acest slide deja s-au făcut câteva Uh, referiri la acest lucru. De asemenea, acum uh, formularele sunt uh, foarte costisitoare. De exemplu, dacă vrei reședința permanentă, formularul e de 80 și ceva de pagini. Cetățenii trebuie să numereze toate absențele din Marea Britanie de când au intrat acolo. Deci unii au 25 de ani în Marea Britanie, ce deci, practic imposibil. Mai mult, Ministerul de Interne are o abordare foarte restrictivă deoarece ei intenționează să mențină oamenii în afară, deci să nu le permită. <coughs> și în The Guardian s-a vorbit despre un caz, o persoană care nu a reușit să-și prezinte pașaportul, deoarece avea nevoie de pașaport pentru libera circulație. Iar uh, după aceea, după ce cererea i-a fost respinsă, până la urmă a beneficiat de rezidență permanentă după ce presa a tras atenția asupra acestui caz. De asemenea, să nu uităm că uh, mulți copii ai acestor cetățeni sunt născuți în Marea Britanie, deci sunt britanici, însă există cazuri, situații când li se refuză uh, pașaportul britanic. Deci există și situații când oamenii deja au dobândit o serie de drepturi. Și un alt lucru, de foarte multe ori, când e vorba de uh, acceptarea acestor solicitări, se solicită informații suplimentare, oamenii sunt răgănați, mulți dintre ei trebuie să facă apel. Perioada de așteptare pentru un recurs e de 33 de săptămâni, deci pentru cazurile UE, ceea ce e foarte mult. Iar acum, Uh, tribunalele din Marea Britanie consideră că nu mai există drept de recurs pentru alți membri ai familiei extinse. Nu s-a stabilit exact cine intră în această categorie, însă e vorba de un grup de persoane care nu sunt protejate direct de directiva cu privire la libera circulație. În următorul slide mă refer la problema următoare. Cetățenii UE uh, care dobândesc cetățenia britanică își pierd uh, drepturile Uniunii Europene de, în ciuda faptului că sunt exercitate drepturile din tratat. Își pot exercita drepturile cetățenești în străinătate, însă nu. Acum, dacă îmi permiteți următorul slide. Înainte de 2012, Marea Britanie a tratat cetățenii britanici ca cetățenii europeni. A fost un, o cauză, McCarthy, un cetățean britanic care avea și cetățenia uh, irlandeză și care nu și-a exercitat uh, drepturile. Și Curtea de Justiție a spus că putea beneficia de pe urma drepturilor europene. Și ce a făcut Marea Britanie? A spus că cetățenii UE nu vor mai avea drepturi europene. Cetățenii care au cetățenie dublă, deci nu, nu mai pot uh, exercita acestor drepturi. E vorba de cetățeni care sunt și cetățeni britanici, dar au și o altă cetățenie din UE. Deci sunt persoane care acum solicită cetățenia, să care își dau seama că mama lor în vârstă care trăiește, de exemplu, în Columbia, nu va mai putea veni în Marea Britanie, deoarece nu, mai, nu se mai bucură de dreptul european pe care îl are ca uh, rudă a persoanei ce locuiește în Marea Britanie și care poate beneficia de această lege. Deci vedeți că sunt Uh, afectate familiile, multe familii sunt destrămate din cauza asta. Să, de exemplu, ești cetățean francez, soția e din Columbia sau invers, sau soțul din Columbia. Atunci persoana din Columbia devine practic ilegală și conform regulilor de imigrație, persoana din Columbia va trebui să solicite uh, un statut și pentru asta trebuie să câștigi 186.000 de lire sterline. E o condiție stabilită de Curtea Supremă recent. Now, um, I'm looking at uh, juxtaposing the immigration rules provisions on... Acum, acestea sunt, de exemplu, prevederile pentru adulții dependenți, uh, rudele adulte dependente. Conform legilor europene, după cum știți, copiii pot să vi se alăture dacă au sub 21 de ani. Nu există condiții cu excepția vârstei. Alte persoane dependente sau soțul pot veni sau rude ascendente sau copii care depind sunt dependenți în sau peste 21 de ani. Toate aceste informații vor fi disponibile online, pe internet, deci peste câteva minute vor fi disponibile, nu vă panicați. Regulile de imigrare sunt draconice. Dacă ai peste 18 ani, deci dacă copilul are peste 18 ani, tere, sau dacă ai nevoie de um, ajutor pentru sarcinile de zi cu zi sau ai o dizabilitate și dacă nu poți fi îngrijit în țara de origine pentru că nu-ți permiți sau nu există îngrijirile respective, tu ca cetățean britanic trebuie să dovedești că poți plăti toate acele îngrijiri pentru ca persoana respectivă să se bucure de dreptul de ședere. Și asta a dus practic la uh, o scădere uh, a numărului de rude care vin astfel în uh, Marea Britanie. Știu că s-a făcut o cerere în justiție împotriva acestei reguli, însă nu sunt sigur că această cerere va avea câștig de cauză. Below, which means someone who's dependent or has been a member of your house. Aici uh, în, sunt, incluse și, sunt inclus și partenerii de lungă durată, deci la persoane care fac parte din aceeași familie. Există și cauze care arată cum Marea Britanie reduce foarte mult aceste drepturi. Cauza Surinder Singh, de exemplu, e vorba de cetățeni britanici, deci care fac parte din a treia categorie de care vorbea domnul Giver Verhofstadt, deci cetățeni britanici, dar cetățeni britanici care au dobândit între timp drepturi europene, care au lucrat, de exemplu, în Franța, s-au întors în Marea Britanie și acum 25 de ani, Curtea de Justiție Europeană a spus că acești oameni nu drepturile lor nu sunt stabilite de dreptul britanic, ci de cel european. Și, practic, Marii Britanii se spune să-și trateze mult mai bine proprii cetățeni prin aceste sentințe ale Curții Europene de Justiție. În regulamentul de migrație din 2016, guvernul a făcut măsurile și mai uh, stricte, și mai drastice. Deci există prevederi diferite pentru cetățenii britanici care au și o cetățenie UE. Deci aceștia nu sunt tratați la fel ca toți ceilalți cetățeni britanici. Li se cere, de exemplu, ca un cetățean britanic care și-a exercitat uh, drepturi într-un stat din zona europeană să renunțe la acestea imediat uh, ce se întoarce în Marea Britanie. Asta înseamnă că e o sugestie că drepturile UE pot fi pierdute între timp. Deci, între timp, acești oameni vor fi tratați doar ca cetățeni uh, britanici. E o cerință care nu există în directiva europeană. De asemenea, se spune că permanența, reședința trebuie să fie permanentă, generală. Deci, ca și în cazul familiilor, acum foarte multe persoane din Marea Britanie se vor gândi. Deci mă duc, de exemplu, în Irlanda, lucrez acolo trei luni și mă întorc și am drepturile unui cetățean european. Să Marea Britanie spune că nu, e imposibil să faceți așa ceva. Se include și un test care privin, privine veracitatea informațiilor și a reședinței. Am situații, cazuri, de exemplu, când o parte a familiei trăiește în Irlanda, cealaltă în Marea Britanie, din cauza faptului că sunt copiii la școală, iar Marea Britanie spune că nu întreaga familie s-a mutat în afară, deci acum drepturile exercitate sunt diferite. Dacă te muți pentru a evita aplicarea legilor de imigrație către cetățenii din, care nu sunt din zona EA, care ar trebui să se aplice, atunci nu poți beneficia de pe urma acestei legi. Curtea Europeană de Justiție, în cazul Acrici, a spus că aceste motive privind exercitarea drepturilor de tratat nu au, de fapt, relevanță. Acum urmează negocierile și e clar că vor veni cu acest argument al exercitării drepturilor europene de către cetățenii britanici. S-au făcut deja uh, referiri la Curtea Europeană de Justiție, la cauzul uh, Surinder Singh. Întrebarea e dacă îți pierzi drepturile europene când omudești cetățenia britanică și de aceea Curtea Europeană de Justiție um, ar trebui să se exprime. Guvernul britanic cu siguranță va veni cu noi uh, restricționări asupra acestor drepturi. Vă mulțumesc! Thank you very much. The next speaker is uh, Mr. Charlie Jeffrey. Mulțumesc. Urmează acum uh, reprezentantul Universității din Edinburgh, domnul Charlie Jeffrey. Îi dau cuvântul. Thank you very much uh, indeed. Many thanks for the opportunity to, uh, to speak to the... Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a interveni astăzi la această audiere. Mi s-a solicitat să vorbesc despre Erasmus Plus, programul de uh, mobilitate pentru studenți finanțat de Uniunea Europeană care tocmai uh, își aniversează 30 de ani în uh, acest an. Voi vorbi uh, despre experiența Universității din Edinburgh, despre asta, dar voi face și câteva comentarii generale. Aș dori să încep prin a vă atrage atenția asupra unei ironii. Ne gândim la posibilitatea ca Regatul Unit să părăsească programul Erasmus, în același timp în care aniversăm 30 uh, de ani de ceva ce a fost creat de un britanic. Unul dintre uh, funcționari europeni, uh, Howell Cherry Jones, a fost cel care a inițiat um, a, um, a fost prezent la intrarea Regatului Unit în uh, Uniunea uh, Europeană în 1973 și a fost cel care a creat proiectul pilot pentru ceea ce a devenit Erasmus în 1976. Deci, doream să-i aduc un omagiu la începutul uh, intervenției mele lui uh, um, Howell Cherry Jones pentru tenacitatea sa. Ce a recunoscut el atunci? Și-a dat seama că noi, universitățile și societățile din jur, uh, prosperăm când descoperim uh, și absorbim informație, dar facem asta mult mai ușor și mai rapid uh, când uh, interacționăm cu persoane din alte locuri. Universitatea din Edinburgh are o poziție puternică și cred că este partajată în universități din Regatul Unit și probabil în întreaga Uniune Europeană și anume un program care hrănește această mobilitate și această interacțiune, este în beneficiul nu numai universităților în sine, ci și a întregii, a tuturor societăților noastre. Iar um, a pune asta sub semnul întrebării, așa cum o face Brexitul, constituie o mare problemă, nu numai pentru universități și studenți, ci pentru societățile noastre. Din fericire, și voi reveni la asta, Toată lumea cam este de acord cu asta. Dar hai să vedem întâi uh, care este amploarea uh, problemei. Până în 2020, în Uniunea Europeană, aproximativ 5,5 milioane de, de studenți vor fi beneficiați de un schimb Erasmus, un, un număr enorm de persoane. Avem o rată anuală de aproximativ 16.000 de studenți uh, care părăsesc Marea Britanie și 27.000 care vin în Marea Britanie. Vedeți că există o diferență uh, prin faptul că cei care vin ca studenți Erasmus sunt mai mulți. De asemenea, uh, Erasmus uh, promovează și mobilitatea um, personalului și profesorii pot să meargă să predea în alte universități. Și asta Uh, sprijină și alte tipuri de uh, angajament uh, academic. La Universitatea din Edinburgh, în ultimii 30 de ani, aproximativ 12.000 dintre studenții noștri s-au bucurat de programul Erasmus și mai mulți decât atât au venit cu ajutorul programului Erasmus la universitatea noastră. Suntem pe locul întâi în Regatul Unit pentru Uh, primirea uh, studenților. Suntem pe locul 6 în ceea ce privește pe cei trimiși. Avem peste 250 de acorduri Erasmus și de curând am extins programul uh, Erasmus către universități din afara Uniunii Europene. Mai avem 99 de sprijin, de schimburi sprijinite prin acest mecanism de schimb de credite avem uh, și avem finanțare pentru asta. Toate acestea la oaltă înseamnă cât se poate de clar că Erasmus este programul nostru cel mai important de schimburi uh, internaționale și, practic, fiecare universitate din Uniunea Europeană vă va putea spune exact același lucru. Uh, care sunt beneficiile pe care le obținem uh, de pe urma acestui program? Uh, universitățile din Regatul Unit, toate, au făcut un, uh, un sondaj de impact Erasmus și acesta a arătat că studenții care au beneficiat de pe urma unui schimb Erasmus au rezultate mai bune. Se descurcă mai bine la universitate, dar și mai bine în carieră după aceea. Absolvenții Erasmus de altfel tind să aibă și salarii mai ridicate. Am urmărit asta de aproape la Universitatea din Edinburgh anul trecut. Am, 71% uh, din uh, ultimii noștri uh, absolvenți au spus că au obținut cunoștințe și competențe în timpul schimbului Erasmus pe care nu l-ar fi putut uh, obține studiind doar uh, la universitatea noastră. 89% au considerat că uh, apreciază mai bine alte culturi, 90% au considerat că uh, li s-au îmbunătățit șansele să găsească un loc de muncă, 88% acum doresc să lucreze într-un context internațional. Iată, cifre cât se poate de uh, grăitoare. Și dacă um, ar fi să Uh, facem o extrapolare și să calculăm aceste numere la cei 5 milioane de uh, studenți care ben au beneficiat de Erasmus, beneficiile sunt enorme pentru societățile noastre. Ca o paranteză, nu știu cum s-ar calcula, există o estimare că Erasmus ar fi produs aproximativ un milion de bebeluși să vă dau câteva mărturii din partea studenților uh, noștri. Patru mărturii am. Unu, A fost un an fantastic. Aș încuraja pe toată lumea să facă același lucru. Schimbul a fost, uh, granturile au fost uh, foarte, de, de foarte mare ajutor și fac ca acest program să fie accesibil tuturor. Așa este, deoarece Erasmus oferă um, finanțare suplimentară celor care ar care nu își pot uh, permite costurile suplimentare de a trăi uh, și a uh, studia în altă țară. Numărul 2. Să merg în străinătate cu Erasmus a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Am putut să trăiesc independent, să mă îndrăgostesc de o altă țară, să mă întâlnesc cu prieteni în întreaga lume și să îmi îmbunătățesc educația și să-mi cresc nivelul de educație. Punctul 3. Mi-a, crescut, mi crescut șansele să găsesc uh, un loc de muncă uh, prin faptul că am arătat că pot trăi în străinătate, faptul că vorbesc spaniolă, uh, italiană și francea, franceză, mi-a ajutat foarte mult, pentru că britanicii au competențe lingvistice șocant de slabe. Și ultima mărturie. Vă rog, nu lăsați Brexitul să strice această oportunitate extraordinară pentru tinerii din Regatul Unit. So what next? Um, how do we... Uh, deci cum continuăm? Cum găsim o cale de a menține cât mai mult din aceste beneficii? pentru noi, în mod uh, clar, uh, la Universitatea din Edinburgh, dar și la toate universitățile din Regatul Unit, obiectivul este să menținem participarea uh, completă în Erasmus în cadrul negocierilor Brexit. Aș dori să o citez pe doamna prim-ministru care și-a, din, în discursul său în care a stabilit cele 12 puncte pentru negocierile Brexit. A spus în acel discurs că uh, dorește să fim un magnet pentru talent internațional. Da, așa este. Studenții sunt talent internațional. A spus că s-ar putea să existe anumite programe specifice europene la care am vrea să participăm și dacă da, uh, ar fi corect să facem o contribu- să aducem o contribuție financiară adecvată și uh, salută uh, oportunitățile de a uh, continua să contribuim uh, la inovație și, așa, și programe aferente. Deci, talent, inovație, cercetare și dezvoltare. Cred că în principiu este vorba de programele de uh, finanțare a cercetării și nu Erasmus, însă ambiția noastră ca universități este să aducem Erasmus la același nivel de priorități pentru uh, guvernul Regatului Unit. Unii ar spune, bun, uh, cam vreți să vă alegeți uh, numai ce vă convine, uh, și să respingeți și să nu acceptați însă toate implicațiile statutului de membru. Nu este adevărat. Um, um, alegerea numai ce este mai, ceea ce este mai bun, um, a la carte, să spunem așa, ar însemna că alegem numai ce ne, fa- ce ne face bine numai nouă, însă aș uh, argumenta că Erasmus este în beneficiul tuturor, nu numai uh, Regatul Unit beneficiul Regatului Unit. Sunt convins uh, că și uh, universitățile europene ar sprijini uh, ca Regatul Unit să rămână parte a rețelei Erasmus. Și cred că asta este deoarece cu toții recunoaștem că circulația persoanelor aduce un beneficiu tuturor. Um, și mai intervine și limba engleză. Aș vrea să îl contrazic pe președintele Comisiei Europene referitor la importanța limbii engleze. Cred că engleza nu pleacă nicăieri, va fi o mare cerere în întreaga Uniunea Europeană pentru studenți care vor dori să vină în Regatul Unit să studieze limba engleză. Și este ceva uh, care aduce beneficii tuturor. Bun, s-ar putea să nu obținem ce ne dorim, nu știm cum vor funcționa negocierile. Dacă nu obținem ce vrem, care ar fi alternativele? Elveția ne-a dat un uh, model în Europa, un sistem uh, paralel uh, de tip elvețian, care ar putea fi um, folos, aplicat în Regatul Unit, poate chiar un sistem în Scoția. Poate că vă interesează, dar în Scoția, astăzi, rectorii universităților, uh, sindicatele universitare și studenții au uh, uh, publicat un manifest pentru mobilitatea talentelor. Iată, ceva cât se poate de recunoscut în Scoția. Deci am putea uh, Uh, face ceva de genul ăsta, dar n-ar fi la fel de bun, pentru că am pierde Erasmus, am pierde brandul Erasmus, care are importanța sa, și ar trebui să existe finanțare. Și cred că vor fi alte elemente care vor uh, um, solicita bugetul uh, Regatului Unit mai puternic decât asta. Deci, nu cred că putem avea Uh, în vedere un astfel de program alternativ. Și o ultimă posibilitate ar fi ca fiecare universitate să acționeze individual. Noi la Edinburgh s-ar putea să fi, fi, să fi și început cu asta, pentru că am acordat o garanție studenților care doresc să se înscrie la universitatea noastră în 2018 la, deci cei care vor să se înscrie la o facultate unde este obligatoriu un schimb Erasmus, e bine, lor le-am garantat că vor putea face acest schimb. Le-am spus că vom acoperi uh, costurile dacă nu vor putea uh, participa la Erasmus. Dacă toată lumea ar face asta, situația nu ar fi foarte satisfăcătoare. Cred că numărul de schimburi ar fi mult mai scăzut, ar fi foarte variabil în funcție de universitate, iar oportunitățile ar fi inegale pentru studenți, mai ales pentru studenți din um, um, familii mai puțin uh, avantajate. Cred că aceștia ar pierde oportunități. Uh, deci toate aceste alternative nu sunt uh, chiar cele mai bune. Tocmai de aceea, cu toții în universitățile din Regatul Unit, suntem de acord că trebuie ca participarea completă la Erasmus să, să fie o prioritate cheie. Our next speaker is Miss Julia Onslow Cole. She is a partner Urmează acum doamna Julia Anslow Cole, partener și uh, lider pentru uh, piețe juridice la PricewaterhouseCooper London. Este expert pentru Brexit uh, și aspecte fiscale, dar de asemenea este, face parte și din grupul consultativ al primarului Londrei privind Brexitul. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Am uh, experiență în ceea ce privește imigrația globală și sunt de asemenea implicată și în uh, entitatea care se ocupă de uh, piețe și sunt foarte recunoscătoare pentru posibilitatea de a vă împărtăși experiența mea astăzi, um, pentru că este esențial ca parlamentarii europeni să participe la dialogul în curs și dezbaterile în curs un aspect foarte important pentru mediul de afaceri. Vă mulțumesc pentru invitație. Eu conduc rețeaua de imigrație globală cea mai largă din lume, cu peste 1600 de experți în 171 de țări. În martie anul trecut am fost numită ca și lider global pentru a oferi o, o serie întreagă de servicii și rolul meu este să înțeleg în mod cât mai clar care sunt uh, provocările cu care mediul de afaceri se confruntă în contextul Brexitului. De la referendum încoace am avut ocazia să iau cuvântul în fața multor reprezentanți, a multor sectoare, indiferent că e vorba de întreprinderi de tip startup sau uh, multinaționale și am încercat să înțeleg care sunt provocările cu care se confruntă și am reușit astfel să pun uh, la oaltă câteva idei care au fost uh, repetate și preluate de nenumărate rânduri în diferitele dezbateri. Încercăm să identificăm faptul că există angajați ai Uniunii Europene să, în, pe piața noastră și să încercăm să înțelegem care este impactul viitor asupra viitoarelor uh, situații, asupra uh, carierelor lor. Uh, vor exista modificări în ceea ce privește forța de muncă, pentru că acest lucru va duce la un exercițiu de colectare a datelor, tocmai pentru a înțelege care sunt chestiunile prioritare, în așa fel încât să nu fim în măsură să continuăm cu business as usual. Înainte de activarea articolului 50, mare parte din întreprinderile din Regatul Unit susțineau deja uh, dorința de a avea, uh, afirmau dorința de a avea informații în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și angajaților lor europeni, în așa fel încât să înțeleagă ce au de făcut, dacă trebuie să întreprindă măsuri. Noi am oferit o gamă largă de uh, astfel de uh, sfaturi și consiliere și deși nu este necesar faptul ca cetățenii europeni să se înregistreze pentru a-și exercita drepturile, au existat un număr foarte mare de solicitări pentru permis de reședință și câțiva angajatori sprijină, sprijină angajații în aceste demersuri și și-au uh, ajutat forța de muncă venind cu informații sau cu sprijin pentru aceste solicitări și au spus că în acest sens asta a adus un angajament sporit, un evotament sporit din partea angajaților ca și rezultat. Și din feedback reiese faptul că uh, Uh, acest lucru a reprezentat o adevărată plus valoare pentru uh, activitatea mediului de afaceri și pentru relațiile cu clienții. Anul acesta uh, s-a publicat un studiu în ceea ce privește faptele și impactul migranților asupra Londrei și asupra forței sale de muncă și a economiei și sunt gata să distribui acest raport Uh, com membrilor comisiei noastre, dacă doriți, există astfel de copii și le pot pune la dispoziție. Scopul este ca uh, să oferim Guvernului Delegatul Unit o bază de date pentru a-i ajuta să negocieze și raportul e destul de unic în sensul că se oferă acces la uh, Oficiul Național de Statistică care analizează în detaliu situația forței de muncă în Regatul Unit cu un accent pus pe orașul Londra. Și raportul analizează felul în care această forță de muncă pe o perioadă de 10 ani a crescut între 2005-2015 și ajunge la concluzia că, în medie, fiecare lucrător migrant contribuie cu o plus valoare netă de 46.000 de livre sterline la valoarea netă uh, netă la economia din Londra și aproape 1,8 uh, lucrători migranți cu o sumă totală de aproape 83 de miliarde de livre sterline. Deci asta reprezintă aproape un sfert din uh, bogăția creată în Londra. E vorba de diferite sectoare din, din economia din Londra și s-au analizat impactul mai în detaliu asupra cinci sectoare, așa că astăzi mă voi referi la construcții, finanțe și sănătate grijă de sănătate. Există peste 300 de mii de lucrători în domeniul construcțiilor în Londra. Jumătate dintre ei sunt migranți și uh, jumătate dintre ei au fost născuți în Regatul Unit și o cincime se vor ieși la pensie în următorii 5 ani. În același timp, sectorul construcțiilor crește puternic cu foarte multe proiecte de infrastructură și noi proiecte de locuințe. Uh, și posturile sunt din ce în ce mai numeroase și nu există suficiență învățăcei. Deci, această situație duce la uh, uh, faptul că reprezentanții sectorului mi-au spus că s-ar putea să lipsească 230.000 de lucrători în următoarea perioadă de 5 ani. Sectorul finanțelor reprezintă o șesime din economia din Londra și industria aceasta are 1,1 milioane de um, angajați în Regatul Unit, dintre care 293.900 doar în Londra. 15% din forța de muncă este europeană, născută în Europa. După cum vă puteți imagina, clienții mei din industria finanțelor sunt foarte îngrijorați în ceea ce privește situația pe termen lung a populației acestea europene, mai ales cei care au roluri și posturi uh, de senior și care sunt, au un rol deosebit de important în aceste organizații, nu doar în Regatul Unit, dar și în lume. Ministerul Sănătății a, cuprinde 1,2 milioane de lucrători în a, uh, Marea Britanie, dintre care 170.000 de oameni în Londra. Peste tot în Regatul Unit, asta reprezintă 12% din posturi care sunt ocupate de către migranți, iar în Londra rata aceasta este mai ridicată, 25%. Doctorii europeni reprezintă 13% din numărul total de doctori din Londra. Și asta demonstrează că populația europeană uh, este un element cheie pentru Ministerul Sănătății și niște statistici foarte interesante demonstrează că 69% din toate bordurile și uh, uh, fundațiile care acționează în domeniul sănătății recrutează personal din străinătate. Raportul subliniază impactul pozitiv imens pe care migranții îl au asupra creșterii economice. Și sunt încântată de faptul că atât Regatul Unit cât și cele 27 de state membre au spus că drepturile uh, cetățenilor europene, Regatul Unit și viceversa, viceversa sunt o prioritate în următoarele negocieri. Și mediul de afaceri a solicitat o claritate cât mai uh, rapidă pe acest subiect, ceea ce reprezenta un po mesaj pozitiv atât către persoane cât și pentru întreprinderi. Uh, salutăm ideea unei perioade gradate, treptate de implementare, în așa fel încât să nu existe modificări bruște uh, și să ne putem pregăti pentru schimbările ce vor interveni în perioada post-Brexit. Uh, Din uh, perspectiva cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit, uh, ideea este că Uh, se așteaptă din partea regatului, uh, Guvernului Regatului Unit să uh, vină cu un set foarte clar de mecanisme pentru a garanta respectarea drepturilor lor. Și e nevoie de un dialog, e un element cheie și sunt de acord cu Michel Barnier care spunea că obținerea unui acord care să fie um, acceptabil pentru ambele părți va fi o, o misiune dificilă, dar sunt convinsă că poate fi realizată. Thank you. Vă mulțumesc și vom încheia acest grup de discuții cu domnul Jonathan Portes, profesor de economie și politici publice la Departamentul de Economie Politică la King's College în Londra. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Multe din ceea ce doream să spun eu a fost deja abordat de antevorbitori, mai ales unele din detalii și mă alătur comentariilor și descrierilor făcute în legătură cu situația juridică făcută de domnul Ian Dorfel. De asemenea, sunt de acord și cu ceea ce s-a spus în legătură cu modul în care stau afectați uh, cetățenii psihologic, economici. Sunt de acord și cu argumentele economice prezentate de colega uh, Julia, care e aici la stânga mea. Cu toții încercăm să vedem, eh, din punct de vedere al politicilor generale, cum ar putea să se contureze lucrurile pe viitor. Stimați membri ai Parlamentului European, eh, ne adresăm de asemenea și Comisiei eh, celor 27 de state membre și Guvernului Britanic mai ales. Cred că a venit momentul ca toate părțile implicate să-și facă treaba, să treacă la treabă, să-și suflece mânecile și să încerce să soluționeze această problemă. Putem continua. Deja s-a vorbit despre cei 3 milioane, putem trece peste asta. Cei care vor mai multe informații statistice în acest slide le găsesc. Și voi trece la următorul slide, actuala poziție. Să vă spun că era previzibil și a fost prezis că vom ajunge în această încurcătură. Eu am spus deja în timpul referendumului că asigurările de la Vote Leave și în legătură cu faptul că cetățenii britanici care trăiesc în Marea Britanie și cetățenii britanici din partea cealaltă n-aveau nimic de... n-aveau motive de îngrijorare, deci am spus că acele asigurări erau ignorante, înșelătoare sau ambele. Și am știut-o și de atunci am spus că, din punct de vedere administrativ, era foarte greu să verifici dreptul uh, la ședere pentru cetățenii UE din UE. De asemenea, din punct de vedere juridic, e foarte complex, mai ales atunci când te gândești la drepturile familiei, așa cum spunea domnul Dorfer, mai ales uh, dreptul la reîntregirea familiei. Însă, din păcate, de atunci nu că Marea Britanie și UE n-au făcut nimic pentru a soluționa aceste probleme. I-au lăsat pe cei afectați și pe familiile lor într-o zonă gri, n-au făcut nimic, chiar au răutățit lucrurile. Din motive politice, UE 27 statele membre au refuzat să facă declarații politice clare sau să se angajeze în niște discuții tehnice detaliate. Poate vorbiți mai rar dumneavoastră Toată lumea vorbește engleza, însă totuși poate că mai încetiniți ritmul. Eu înțeleg motivele politice, însă cred că e regretabil că cele 27 de state membre nu au făcut o declarație la nivel înalt, clară, tehnică, sau că nu au început o discuție pe această temă, sau măcar să arate cât de importantă e problema. Mai mult, refuzul acestor state de a se implica uh, le oferă o scuză britanicilor să susțină că nu pot face nimic până ce nu încep negocierile. E o scuză care pică la țang pentru a evita complexitățile administrative despre care se vorbea mai rău. Tratamentul acordat anumitor cetățeni din spațiul economic european, care e practic inconștient, oameni care au încercat să-și înregistreze dreptul la reședință permanentă și asta a fost ceea ce a exacerbat foarte mult uh, îngrijorările acestui grup. Cetățenii UE din Marea Britanie nu prea au încredere nici în Comisie, nici în statele membre, nici în guvernul britanic în legătură cu promisiunile făcute. Acum, directivele de negociere ale Comisiei sunt uh, văzute ca un pas pozitiv, sunt o ocazie de a apăsa pe butonul reset. Se arată că guvernul britanic practic a jucat ca la poker aici și se cere de asemenea, se prezintă de asemenea un set mai detaliat de propuneri care să garanteze în general drepturile cetățenilor din UE27 și altor cetățeni din spațiul economic european. E important. Ceea ce a prezentat comisia e tocmai ceea ce au promis cei din campania Vot Live și Boris Johnson, actualul ministru de externe, ceea ce le-au promis cetățenilor UE din Marea Britanie înainte de referendum. E o poziție maximalistă, însă e și poziția oferită uh, anterior de cei care acum sunt la guvern și au fost în campania pro-Brexit. Însă, poziția Britaniei, Marii Britanii rămâne neclară. Și e important să recunoaștem că au fost sinceri. Ei spun că vor să garanteze drepturile cetățenești și de reședință pe o bază reciprocă. Însă au fost, nu s-a spus clar când, care va fi data practică de pornire, nu se au stabilit, nu s-a vorbit despre garanțiile juridice pentru alte drepturi, inclusiv cele de familie, mai ales cele de familie. Se pare că se dorește un angajament politic pentru drepturile de reședință, poate și accesul la îngrijirile de sănătate pe baza reciprocității, însă nu se dau detalii sau puține detalii în legătură cu uh, punerea în aplicare a mecanismului. După părerea mea, propunerile celor 27 de țări UE reprezintă un bun punct de pornire, însă aceste state ar trebui să, recune- să recunoască și îngrijorările legitime ale Marii Britanii în două domenii. Domnul Ian Dorscăl vorbea de faptul că acum cetățenii din spațiul economic căron au mai multe drepturi decât cetățenii britanici în ceea ce privește căsătoriile cu uh, cetățeni din zone care nu țin de spațiul economic european. Și le va fi greu uh, membrilor guvernului britanic să explice de ce după Brexit cetățenii din Uniunea Europeană vor avea în continuare mai multe drepturi decât cei britanici. Și e clar că nu va fi ușor, nu va fi ușor guvernului să schimbe situația. Trebuie să recunoaștem că guvernul britanic a, e practic aici uh, destul de blocat. În al doilea rând, dacă se mențină jurisdicția indefinită a Curții Europene de Justiție, nu cred, nu e acceptabil, nu cred că va fi acceptabil să se mențină jurisdicția. Din motivele explicate mai sus, e de înțeles, dat fiind, dat fiind comportamentul. Însă, nu Cred că se va permite ca un tribunal care nu e în Marea Britanie să stabilească în continuare elemente importante din uh, legislația internă pentru câteva milioane de oameni, pentru o perioadă nedefinită, poate că până la 100 de ani de acolo pentru copii uh, cetățenilor uh, din spațiul economic eran. Deci nu cred că e rezonabil. Deci trebuie soluționată această problemă pentru a începe negocierile și ambele părți trebuie să se impună să se implice. E nevoie de o declarație politică comună imediată. Să se spună clar că orice sistem va uh, permite uh, la un nivel minim tuturor cetățenilor UE să trăiască în Marea Britanie, ca celor care locuiau acolo în ziua declanșării articolului 50 și, de asemenea, să se garanteze toate aceste drepturi și după uh, ieșirea din Uniunea Europeană pentru o perioadă extinsă. Dacă nu se va stabili așa ceva din capul locului, uh, acordul, negocierile vor fi compromise din ambele părți. De asemenea, să nu uităm obligațiile financiare. Acestea trebuie decuplate de ceea ce spuneam înainte. Să nu uităm că toate principiile din acordul de retragere trebuie stabilite înainte de începerea negocierilor pentru acordul viitor, însă cetățenii nu trebuie să fie ținuți ostateci. În al treilea rând, guvernul britanic ar trebui să suspende cerința de uh, reședință permanentă acum. Ar trebui să aibă un sistem uh, cu resurse suficiente să nu includă uh, toate aceste cerințe legale atât de um, apăsătoare care sunt impuse acum. În aprobei, uh, în ceea ce privește um, uh, dovedirea uh, reședinței, ar trebui modificată. Iată ce cred eu că ar trebui să fac acum toate părțile. Cum cred eu că ar arăta rezultatul final? Nu pretind eu că pot soluționa lucrurile, însă în primul rând mă gândesc ca toți cei care au reședință în ziua Brexitului, care au cel puțin 2 ani de ședere permanent, dar trebuie să primească un nou statut conform legii naționale de imigrație. Criteriile de calificare trebuie interpretate în mod liberal. Sarcina probei, uh, în ceea ce privește Uh, reședința ar trebui să aparțină guvernului și nu indivizilor. De asemenea, toate drepturile comunitare ar trebui uh, menținute pe o perioadă de între 3 și 5 ani și un mecanism independent de punere în aplicare a legii care să reprezinte ambele sisteme juridice după, în conformitate cu jurisprudența actuală a Curții Europene de Justiție și Europene. Cred că un astfel de mecanism ar uh, liniști atât cetățenii din cele 27 de state membre care se plâng de faptul că această decizie a fost luată unilateral de uh, guvernul britanic. După această perioadă de 3-5 ani, cei care au statutul și sunt în, au în continuare reședința ar putea alege fie să dobândească cetățenia țării unde locuiesc, deci Marea Britanie, deci atunci înseamnă că vor fi tratați ca toți ceilalți cetățeni în toate privințele sau să aleagă reședința permanentă conform uh, legii naționale cu aceleași condiții ca cetățenilor din țări terțe, cu drepturi uh, de muncă. Ambele părți, Marea Britanie și Statele Unite, ar trebui să recunoască pe deplin cetățenia uh, dublă, dubla cetățenie. Deși în unele țări asta ar însemna schimbarea, modificare, schimbarea legilor interne. Deci niciun cetățean britanic nu ar trebui să-și piardă cetățenia deoarece dobândește de timp sau dobândește de timp cetățenia unui stat din Uniunea Europeană. Ambele părți trebuie să ajungă la un compromis, să cedeze. Acum E important să îi liniștim mai ales pe cei care au fost afectați direct. Statutul lor trebuie să rămână nemodificat pe o perioadă considerabilă și asta trebuie să fie garantat de dreptul internațional. Ca să închei, Marea Britanie și cele 27 de state membre UE trebuie să dea dovadă de bună credință în ceea ce privește exercitarea drepturilor cetățenești. Până acum nu au reușit să o facă. E important de asemenea Uh, să se facă compromisuri din ambele părți, deoarece cetățenii sunt practic în centrul acestei afaceri. Thank you very... Vă mulțumim foarte mult. A venit momentul ca și eu să le mulțumesc experților pentru contribuție. Ați uh, reușit să ne prezentați multe chestiuni foarte importante și extrem de complete complicate. Acum, petenții britanici, doamna Wilkinson și doamna Leona Bashaw, care, Bashaw, care și-au folosit dreptul uh, pe care îl au ca cetățeni europeni de a se adresa Comisiei de Petiții din Parlamentul European. vă bucur că au făcut uz de acest drept și acum vă rog să ne împărtășiți situația dumneavoastră și să ne spuneți ce anume cereți. Doamna Leona Bașo e prima care va lua cuvântul. First, I'd like to thank the Parliament. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei pentru Petiții pentru invitația la această audiere. Când mi-am depus petiția, imediat după votul privind Brexitul, nu mi-am închipuit uh, că uh, într-o bună zi voi fi aici în fața dumneavoastră pentru a-mi prezenta situația ca mare entuziastă a dreptului european și a Uniunii Europene, uh, consider că este o mare onoare pentru mine să fiu aici. Este de asemenea o mare onoare pentru mine să spun că sunt cetățean britanic. Pe lângă această naționalitate, am cetățenia Uniunii Europene. Petiția mea aduce argumentul că Uniunea Europeană trebuie să-i apere și pe britanicii care locuiesc în Regatul Unit în timp ce duc negocierile pentru Brexit, pentru că noi ne vom confrunta cu pierderea cetățeniei europene. Curtea de Justiție a recunoscut că cetățenia Uniunii are ca este uh, menită să fie statutul fundamental al tuturor, tuturor membrilor săi cetățenia europeană ne oferă câteva drepturi și protecții suplimentare foarte valoroase pentru noi. În cazul Zombrano, Cur Zombrano, Curtea de Justiție a recunoscut de asemenea că nu este necesar pentru un, um, un element transfrontalier pentru a uh, invoca protecția uh, acestei curți pentru cetățenii săi. Există, deci, o datorie de a-i proteja pe toți cetățenii din statele membre, inclusiv toți cetățenii britanici care trăiesc în Regatul Unit și care se confruntă acum cu pierderea involuntară a cetățeniei europene. Referendumul uh, din Regatul Unit a avut ca rezultat 52% din cei care au votat uh, s-au, um, cu faptul că 52% au dorit să părăsească Uniunea Europeană și 48% uh, au uh, dorit să rămână. Dar acest rezultat îi include numai pe adulții care au votat și nu îi include pe toți cetățenii britanici. Un mare procentaj dintre aceștia sunt tineri care nu au dreptul de vot. Asta înseamnă că există un număr mare de cetățeni europeni care fie nu au avut nicio voce, niciun drept de a, de a se exprima referitor la ideea de a părăsi Uniunea Europeană sau nu, iar cei care au putut uh, au ales să rămână. Consecințele uh, Brexitului pentru cetățenii din Regatul Unit sunt următoarele. Nu vom mai avea dreptul de liberă circulație, uh, drepturile cele mai fundamentale stabilite prin tratate. De asemenea, pierdem protecția drepturilor fundamentale uh, asigurată de cartă. În plus, nu vom mai avea statutul de cetățeni europeni care ne asigura aceste drepturi. Uniunea Europeană pierde un stat membru, iar uh, Uniunea uh, din ce în ce mai uh, unită începe să, să se erodeze ce se poate face? Se poate ajunge la un acord pentru a stabili o lege de tranziție care garantează tuturor uh, cetățenilor uh, Regatului Unit drepturile sub legislația europeană. Dacă trebuie să părăsim Uniunea Europeană, poate că soluția este să avem o dată astfel încât orice cetățean uh, britanic um, sau persoane care a venit în Regatul Unit de la, începând de la o anumită dată să-și piardă de la această dată uh, drepturile. În Regatul Unit este posibil să ai uh, drepturi diferite de cetățenie în funcție de unde și când te-ai născut. Acest acord ar permite tuturor uh, cetățenilor britanici să își mențină cetățenia europeană și asta nu, ne va, nu ne-ar oferi un uh, avantaj la plecare. Nu ar da altor state membre un uh, stimulent pentru a părăsi Uniunea Europeană, pentru că niciun uh, cetățean britanic nu ar beneficia de pe urma acestuia pe termen lung, în viitor. Noi am fi copiii pierduți ai Uniunii Europene. Un astfel de acord ar însemna că Uniunea Europeană și-a apărat toți cetățenii și ar arăta cât, anga- cât de puternic uh, își respectă angajamentele Uniunea Europeană, angajamente um, prevăzute în propria sa jurisprudență. Beneficiile uh, statutului de membru sunt clare. În momentul în care un cetățean în momentul în care ești un cetățean al Uniunii Europene, știi că Uniunea Europeană îți va apăra drepturile uh, cu fermitate guvernul nostru național uh, s-a, a, comportat în mod irresponsabil de la început, de când a propus un referendum. Asta a fost rezultatul unor lupte interne în Partidul Conservator. Campania pentru referendum a fost uh, marcată de propagandă rasistă, declarații false, uh, Uh, și lipsă de informații uh, referitoare la cauzele reale ale uh, lipsei de satisfacție a cetățenilor. Până la urmă, fiecare cetățean britanic este pedepsit cu pierderea uneia dintre cele mai fundamentale libertăți asigurate de Uniunea Europeană. În calitate de avocat în domeniul imigrației, am folosit legea europeană pentru a îmbunătăți vieții oamenilor. Știu cât de uh, puternic poate fi un apărător al drepturilor fundamentale. Mulți nu își dau seama ce protecții, uh, de ce protecții se bucură în calitate de uh, cetățeni europeni. Eu îmi acord mare valoare dreptului meu de liberă circulație și mulți dintre clienții mei ar da orice ca să aibă asta. Iar acum și există însă alții care sunt dispuși uh, să arunce acest drept la gunoi. Nu mai avem altă cale să ne uh, solicităm aceste drepturi. Manifestul uh, Partidului Conservator urmează să anunțe um, faptul că se va pune capăt liberei circulații a persoanelor și asta înseamnă că drepturile mele vor fi restricționate. Mă tem uh, de uh, pentru viitor, fără uh, protecția cartei, uh, tratatelor și directivelor. Oare eu și orice alt cetățean britanic nu ne vom mai putea uh, baza pe principiul puternic al efectului direct sau indirect în instanțele noastre naționale? Nu vom mai putea uh, face apel la Curtea Europeană de Justiție? Aceste elemente sunt vitale într-un moment în care avem un guvern care își dorește atât de mult să ne uh, uh, erodeze drepturile la viață privată. Aș dori să mulțumesc Curții de Justiție pentru decizia luată în decembrie de a bloca multe din uh, prevederile uh, unei legi din Marea Britanie în ceea ce privește viața privată. Cazul a fost, um, iată, trimis uh, Curții Europene de Justiție de către David Davis, ministrul actual pentru Brexit. De asemenea, mă tem de un guvern care își dorește un mediu ostil pentru migranți. Taxele pe vize sunt enorme și există suprataxe uh, pentru verificări medicale. Doresc să amintesc de asemenea Parlamentului și membrilor săi de cetățenii britanici care își exercită în momentul de față dreptul la libera circulație în alte state UE. Și ei urmează să își piardă drepturile uh, obținute sub regulamente uh, europene când se vor întoarce în Regatul Unit uh, alături de familiile lor, poate. De asemenea, mă tem de un guvern care dorește să ne uh, înlocuiască drepturile fundamentale cu un proiect de lege uh, britanic referitor la uh, drepturi, oricum ar fi el. În calitate de cetățean britanic uh, și european, uh, știam că există Cartea Europeană a Drepturilor Omului, care um, le oglindea pe cele din Convenția Internațională a Drepturilor Omului. Mă bucuram să știu că această carte exista dacă aș fi avut nevoie de ea. Dacă vreodată Uniunea Europeană a trebuit să lupte pentru cetățenii săi, acum este momentul să îi apere pe cetățenii britanici care se confruntă cu pierderea drepturilor lor fundamentale. Deci vă rog, nu ne lăsați când ne este mai greu. Cer Parlamentului European și negociatorilor să nu își uite cetățenii. Vă rog, nu uh, îi abandonați încă pe britanici. Luptați pentru a ne garanta drepturile în acest dezastru al Brexitului. pentru că măcar astăzi încă mai suntem UE28. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, încă suntem 28 de state membre. Acum îi dau cuvântul doamnei Ann Wilkinson. Uh, thank you. Um... Mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă explic petiția mea în această după-amiază. E încurajator să auzim astfel de îngrijorări uh, călduroase nu din partea Parlamentului, ci și a Comisiei și din partea celorlalte 27 de state membre. Văd că vă interesează interesele cetățenilor europeni și problema pierderii drepturilor acestora. Garantarea drepturilor cetățenești este acum principala prioritate în negocierile declanșate de articolul 50. Însă, din păcate, Iată că nu se au hotărâre în legătură cu drepturile cetățeni, cadrul de negocieri e dificil, rezultatul final e foarte nesigur și la aceste negocieri nimic nu se va decide până când totul nu se va decide. Petiția mea cu numărul 12317 îi cere Parlamentului să ia în considerare o abordare alternativă față de problemă eu susțin că drepturile cetățenilor europeni, odată dobândite, nu pot fi retrase conform dreptului comunitar. Prin urmare, nu pot constitui subiect, obiectul negocierilor între Marea Britanie și un stat care se... Între, Marea, între Uniunea Europeană, mă scuza, și un stat care se retrage. Argumentul meu se bazează pe jurisprudența Curții de Justiție și pe tratate. Înainte ca tratatul să introducă conceptul de cetățenie europeană, Curtea a definit Comunitatea Europeană Economică, așa cum era pe vremuri, drept o nouă ordine juridică de drept internațional care avea ca subiecti uh, nu doar statele membre, ci și pe cetățenii acestea. Indiferent de legislația statelor membre, dreptul comunitar uh, trebuie să le confere drepturi care devin parte din moștenirea lor uh, juridică. Și citesc de asemenea din cauza Allgemeine Transport. Când a creat Uniunea, cu 30 ani mai târziu, tratatul a schimbat natura acestor drept și, drepturi și a creat o legătură politică directă între cetățenii statelor membre și Uniunea Europeană pentru a putea obține cetățenia conform tratatelor, atunci ca și acum un individ trebuie să dețină naționalitatea unui stat membru. Dobândirea cetățeniei este, se face în mod automat. Individul nu poate refuza, um, respinge această cetățenie și odată ce e dobândită cetățenia, e adițională față de naționalitatea care îți permite să o dobândești. Și cuvântul adițional a fost ales în mod deliberat. În versiunea tratatului din 2002 se vorbește de cetățenie drept complement, însă cuvântul adițional e folosit în ambele versiuni ale tratatului. Dobândirea cetățeniei, după părerea mea, e diferită de drepturile care decurg de pe urma deținerii acesteia. Aceste drepturi sunt uh, aceste drepturi primesc statut constituțional prin faptul că sunt consfințite în tratate uh, și nu necesită intervenția statului membru. Directiva 2004-38, așa numită Directiva Cetățenilor, arată și sublinează legătura directă între cetățeni și Uniune și arată explicit că dreptul de libertate de mișcare și de a te stabili sunt uh, drepturi fundamentale personale ce emană direct din tratat și uh, care nu necesită niciun alt administrativ. Directiva a reprezentat uh, în mare parte o codificare a jurisprudenței uh, curții pe acel subiect și în acest domeniu curtea a mai dat jurisprudență în acest uh, domeniu interpretând în mod generos drepturile cetățenilor și interpretând restrictiv orice încercări de a le limita. Odată ce un stat membru părăsește Uniunea Europeană, cetățenii acestui stat nu vor mai avea calificarea necesară pentru a dobândi cetățenia europeană. Însă eu spun că retragerea unilaterală a unui stat membru este o condiție insuficientă pentru a le uh, lua acestor cetățeni drepturile deja dobândite conform uh, legislației uh, comunitare. Deci drepturile conferite de tratat pot fi revocate doar de tratat. Și tratatele nu susțin, nu conțin prevederi pentru retragerea unei cetățeni, expulzarea acesteia sau pentru confiscarea drepturilor care fac parte din patrimoniul său juridic. Limitările pot fi impuse în ceea ce privește exercitatea drepturilor și curtea le va interpreta în mod restrictiv, însă nu, pot fi limita, nu poate fi limitată existența drepturilor. Și tratatele stipulează o consolidare ulterioară a acestor prevederi cu privire la drepturile cetățenilor și nicăieri nu se ia în vedere uh, decăderea din aceste drepturi. Articolul 50 stipulează că tratatele nu uh, se vor mai aplica unui stat după retragerea acestea, însă articolul nu spune nimic în legătură cu cetățenii existenți. Actualul text al directivelor de negociere uh, spune că drepturile cetățenilor trebuie protejate drept uh, drepturi legitime care trebuie puse în aplicare pe întreaga perioadă de viață a celor implicați. Însă garanțiile pentru acest lucru, bineînțeles, depind de reciprocitate și de rezultatul întregului acord. În cel mai bun caz, astfel cetățenii europeni vor mai trăi în uh, neliniște timp de 2 ani de zile. Din punct de vedere practic, trebuie uh, lămurit acest lucru. Ambele țări, părți care se lansează în negocierile Brexit trebuie să știe practic ce vor negocia, iar cetățenii nu trebuie să fie un element de negociere. Prin petiția mea, îi cer Parlamentului să solicite curții un aviz conform articolului 218 TFUE pentru a vedea dacă Uniunea Europeană are competența necesară de a negocia drepturile individuale ale cetățenilor europeni ca parte din acordul Brexit sau dacă, ca parte a patrimoniului uh, juridic individual, aceste drepturi nu pot fi revocate și, prin urmare, nu sunt negociabile. Și acest lucru respectă și uh, aliniatul 11 din articolul 211 din Tratatul de Funcționare a UE. Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot obține avizul Curții Europene de Justiție pentru a vedea dacă un acord avut în vedere e compatibil cu tratatele. Atunci când avizul curții este contrar, acordul respectiv nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat sau dacă tratatele sunt revizuite. Curtea trebuie să hotărască dacă o chestiune de competență trebuie să hotărâte este în interesul comu- instituțiilor comunitare și a statelor membre, inclusiv a statelor non-membre, ca această chestiune să fie clarificată de la începutul negocierilor și înainte ca principalele puncte din acord să fie negociate. Singura condiție Uh, la care se referă curtea este ca scopul acordului uh, respectiv să fie cunoscut înainte de începerea negocierilor. Acesta este un aviz din 1979. Și de asemenea, în 2011, de asemenea, avem un aviz asemănător într-un, uh, într-o cauză asemănătoare. Pe baza jurisprudenței din ultimii uh, 55 de ani, eu susțin că cu mare probabilitate, curtea va declara o astfel de uh, întrebare admisibilă și, pur urmare, se va uh, aplica testul proporționalității cu privire la aceste drepturi. Se va ține cont de consecințele pe care le ia această decizie asupra persoanei uh, implicate și, dacă relevant, asupra membrilor familiei acestea, uh, deci cu privire la pierderea drepturilor uh, de care se bucură fiecare cetățean al Uniunii. Care ar fi implicațiile acestui lucru? Mai multe negocieri. În primul rând, eu conțin că îl simplifica, de fapt, negocierile deoarece dacă am arătat clar că drepturile cetățenești uh, europene sunt inalienabile, singurul lucru care poate fi negociat este modul în care Marea Britanie le protejează, le ocrotește. Poate că veți spuneți că asta conferă un avantaj nemeritat unei părți asupra celelalte, însă eu susțin următorul lucru. Dacă e să ne gândim la obiectivul final, la sfârșitul Brexitului, mă întreb dacă obiectivul UE uh, este spune pur și simplu la revedere Marii Britanii. Dar ce se va întâmpla dacă la un moment dat Marea Britanie din nou va adera la Uniunea Europeană ca membru cu dreptul de plin într-o Uniune funcțională pe deplin? În acel caz, v-aș reaminti cât de important e ca tinerii din Marea Britanie să fie de partea proiectului european în continuare. Anul trecut, grupa de vârstă care a fost uh, majoritar pentru rămânerea în Uniunea Europeană a fost cei între 16 și 24 de ani. Nu toți au avut drept de vot. vot dreptul de vot uh, a fost stabilit la 18 ani, însă peste câțiva ani va fi la fel. Și dacă e nevoie de 10 ani pentru ca țara să fie gata să-și revizească atitudinea uh, cu privire la aderarea la UE, cei care acum au uh, cei care vor avea atunci între 16 și 24 au acum cam 6 ani. Și sunt tineri care vor crește într-un mediu complet diferit de cel care le-a oferit fraților lor și surorilor mai mari o perspectivă atât de pozitivă față de Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi ascultați această poziție și vă recomand să uh, îi dați curs. Okay, thank you. Uh, Mulțumim tuturor experților și petiționarilor. Uh, nu fac niciun fel de comentariu pentru că ne presează timpul și din reacțiile din sală observați cât de apreciate au fost contribuțiile dumneavoastră. Timpul ne presează. Așa că am să rog uh, membrii Parlamentului European să reacționeze la aceste prezentări, dar înainte de a face acest lucru, am uh, fost de acord să Dăm cuvântul uh, la două organizații, foarte pe scurt, uh, uh, organizații care activează în domeniul drepturilor fundamentale. Și am să-i rog să respecte fiecare câte patru minute. Patru minute, vă rog, fiecare. Deci e un pic neobișnuit, însă bun, așa o să facem. Saima, te rog very much. I'll try to be as short as possible. We've got a briefing which we have circulated with a lot. Da, e vorba de un document pe care l-am distribuit deja și suntem gata să-l uh, dezbatem în continuare. Vreau să încep prin a spune uh, că ieri, din partea guvernului britanic, am auzit că vor exista negocieri uh, capitol cu capitol și pe fiecare naționalitate în parte. Nouă ni se pare inacceptabil acest lucru și profesorul Amy Vanderson puteți să vă îndepărtați un pic de microfon. A spus că există o îngrijorare sporită în rândul uh, medicilor din Regatul Unit în ceea ce privește deteriorarea situației pe numeroșilor uh, cetățeni care se află sub mare presiune emoțională în ultimul an uh, în ceea ce privește continuitatea reședinței și a menținerii drepturilor lor și teama de a deveni cetățeni de mâna a doua. Această teamă a sporit foarte mult și există o datorie morală din partea guvernului de a pune capăt unei astfel de situații. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la avantaje, dezavantaje și ce am putea face mai bine. Vreau să vă mulțumesc pentru poziția adoptată în ceea ce privește cetățenia europeană pentru cetățenii britanici din Regatul Unit. De obicei, de multe ori, ni se spune că Uniunea Europeană nu face nimic despre, pe, în, pentru ei și în numele uh, numeroșilor cetățeni pe care îi reprezentăm vreau să vă mulțumesc. Dar e clar că e vorba de circunstanțe excepționale, nu avem un manual, un ghid îndrumător și Dorim acum un angajament sporit din partea Uniunii Europene care să fie ambițioasă, curajoasă și devotată. Eu cred că e un dosar în care există o latură politică, morală, etică și trebuie să ajutăm uh, cetățenii uh, britanici. Iar din punct de vedere politic, acest lucru uh, poate să ducă la o situație alternativă. Asemănător cu legea pentru Brexit, noi suntem de părere că drepturile noastre nu trebuie să fie negociate, ci ar trebui să fie o precondiție pentru a începe negocierile pe Brexit. Deci așteptăm din partea instituțiilor europene să uh, țină seama de aceste sugestii. Foarte pe scurt, pentru 44% din cetățenii din Regatul Unit care nu se mai simt la ei acasă în Regatul Unit, uh, e, e clar că guvernul nu face nimic în acest punct de vedere, la nivel local, la nivel de uh, orașe, cum ar fi Londra, spre exemplu, orice inițiativă în acest sens ar fi binevenită. Și vreau să vă spun care sunt recomandările noastre pentru a îmbunătăți procesul de înregistrare și de obținere a reședinței. Avem nevoie de clar, claritate în ceea ce privește cerințele. Mi se pare inacceptabil că există o poziție din partea Comisiei și anume că drepturile noastre sunt încălcate și Comisia nu poate face nimic, că nu există niciun fel de intervenție pentru cetățenii europeni care au anumite drepturi, uh, cum ar fi dreptul de reședință. Așa că cerem Parlamentul European să susțină cauza noastră și să pună presiune asupra Comisiei și să explice care este poziția sa pentru acești uh, cetățeni ne dorim o simplificare a sistemului de înregistrare și să ne asigurăm că există căi de atac atunci când procedura nu este eficientă și trebuie ca guvernul să fie proactiv și în acest sens. Și de asemenea avem și mărturii din partea cetățenilor care au spus că au probleme și ar trebui să vedem cum putem armoniza întreaga procedură, pentru că permisele de reședință uh, sunt, uh, au criterii diferite în funcție de locul în care îl solicit. Și am să dau cuvântul colegului meu, dar foarte pe scurt, doar pentru a spune că argumentul pentru o recunoaștere unilaterală este uh, depășit de anumite drepturi prevăzute în Convenția Internațională în ceea ce privește familia și drepturile familiei. Și acest lucru nu a fost suficient subliniat. Trebuie să cerem ca uh, uh cele 27 de state membre să ceară Regatului Unit să respecte aceste drepturi din convenție și să recunoască drepturile la viață familială și viață privată și să sperăm că rezoluția va merge în acest sens. În orice caz, poate face o trimitere la acest lucru. Și acum are cuvântul doamna Jane Golden din partea organizației British in Europe. Mulțumesc foarte mult pentru această șansă de a vorbi în numele organizației British in Europe, care este o coaliție de 11 grupuri de cetățeni britanici peste tot în Europa, ca și cetățenii britanici din Regatul Unit, cei care se află în Uniunea Europeană de 10 luni de zile ă, trăiesc cu multe incertitudini în ceea ce privește viața lor de zi cu zi, faptul că au fost uitați, lăsați deoparte și mai ales pensionarii. Și trebuie să amintim faptul că mare majoritate din acești cetățeni britanici nu au fost în măsură să voteze la referendumul din, organizat în Regatul Unit. Deci această coaliție salută inițiativa Parlamentului European uh, și directivele de negociere adoptate de către Consiliul European în aprilie. E un pas înainte important pentru a obține ca aceste drepturi să fie garantate și De asemenea, reprezintă un pas înainte și directivele de negociere detaliate redactate de către Comisie. Salutăm transparența în aceste proceduri. Și noi am redactat un uh, document alb alternativ, a fost deja publicat în februarie și ceea ce cerem este să ne asigurăm că persoanele, oamenii nu vor fi în mod retrospectiv afectați în mod negativ în momentul în care Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Asta e vorba atât despre cetățenii britanici din UE și cei europeni din Regatul Unit. Noi cu toții ne-am mutat de bună credință într-o altă țară, Uh, și am beneficiat de drepturile oferite de cetățenia europeană, mai ales dreptul de liberă circulație. Și e o nedreptate, o mare nedreptate ceea ce se întâmplă. Și după părerea noastră, cetățenia europeană trebuie să continue și să beneficiem de toate drepturile pe care le-am dobândit sau am fost pe cale de a le dobândi. Și ca să fiu foarte clară, o confirmare a dreptului de reședință nu e suficient Uh, da, suntem bucuroși de faptul că s-a clarificat acest lucru în directivele de negociere. Spre exemplu, dreptul să rămâi ca și, uh, nu știu, un profesionist uh, care lucrează, trăiește în Germania. Foarte bine și frumos, dar dacă calificările tale nu sunt recunoscute, la ce servește? Deci, același lucru e valabil și pentru un pensionar care e, de fapt, o persoană inactivă din punct de vedere economic și căruia nu îi se mai garantează anumite drepturi. Deci, acestea ar trebui să poată continua să fie garantate. Așa cum a spus Michel Barnier în ultimul său discurs săptămâna trecută, E vorba de milioane de cetățeni care vor, 4,2 milioane de cetățeni care vor fi afectați uh, și care n-ar fi fost dacă nu ar fi avut loc Brexitul. În ceea ce privește referendumul, tot ceea ce ne-am bisuit noi pe drepturi, tot ceea ce ni s-a părut ca de la sine, firesc, dintr-o dată vor uh, drepturi care vor dispărea. Și de aceea cerem atât Regatului Unit cât și Uniunii Europene să aplice un principiu de guvernanță clar stabilit și anume ca cetățenii să nu fie direct afectați de părăsirea de către Regatul Unit a Uniunii Europene. Și aș vrea să fac un comentariu pe una din intervențiile din partea domnului Jonathan Porters. Uh, eu aș spune că uh, cetățenia nu este o soluție miraculoasă la toate relele și la toate problemele. Au pot, pot exista probleme, spre exemplu, conexe, cum ar fi recunoașterea diplomelor, a calificărilor, care nu sunt strict acoperite de dobândirea sau pierderea unei cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor două organizații și iată că acum vom fi măsură să dăm cuvântul reprezentanților Parlamentului European. Dacă nu ați indicat încă faptul că doriți să interveniți, vă rog să o faceți. Și mai întâi să dau cuvântul doamnei Renate Weber. Uh. We are in fact behind. Da, într-adevăr, avem întârziere. Am deja o listă de 13 membri înscriși și aș vrea să văd dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Okay, 14. Uh, Best thing is yes, you everyone are on the just you are on best thing list. is just everyone indicate now. Da, cel mai bine ar fi ca toată lumea să indice acum, exact, ca să finalizăm lista, să încheiem lista, ca să nu pierdem pe nimeni din vedere. Bun, foarte bine, putem uh, finaliza lista aici, însă îmi cer scuze. Maxim două minute pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, uh, avem deja uh, întârziere. Mai întâi, are cuvântul Sofie Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor uh, care au intervenit în această după-amiază. Cred că e o șansă importantă pentru cetățeni să aibă un cuvânt de spus. Și am fost foarte emoționată de toate poveștile personale pe care le-am uh, cules și le-am aflat în ultimele luni și săptămâni și mă gândesc că vorbim despre acest subiect ca și cum ar fi doar o chestiune juridică. Nu e doar o chestiune tehnică sau juridică, ci și morală. Uh, ține de umanism. Dacă plasăm lucrurile în uh, perspectivă, haideți să zicem că există o țară cu 15-20 de milioane de cetățeni în care nu, nu există niciun fel de certitudine juridică, niciun fel de drepturi și de pe azi pe mâine poți să-ți pierzi locul de muncă, să fii deportat, să-ți pierzi diplomele, să-ți pierzi calificările și să nu știi la ce să te aștepți mai departe. Cum am numit noi o astfel de țară? am uh, numit o republică bananieră în cel mai bun caz. În orice caz n-ar fi o republică demnă de uh, uh, a fi membra Uniunii Europene. Și atunci întrebarea mea este de ce trebuie să-i tratăm pe cetățenii europene astfel? Dacă avem un soclu de valori comune, trebuie să demonstrăm asta acum. Și uh, ne pierdem în detalii. Da, e adevărat că detaliile sunt importante, însă trebuie să dăm un pas înapoi și să vedem tabloul per total. Pentru că există această amenințare la viața de zi cu zi. Uh, nu e o, nu e nu e inevitabil, ci ține de noi, ține de noi și de liderii din guverne să evităm acest lucru. De aceea eu am impresia că, dincolo de toate negocierile, rezoluțiile, acordurile și orice ar fi, oamenii trebuie să obțină garanții absolute din partea tuturor guvernelor și anume că nimeni nu va fi forțat să părăsească uh, blocul unde trăiește după Brexit, nici forțat, nici de circunstanță, nici de lege. Și această reasigurare nu ține de politică, ci ține de o alegere pe care trebuie să o facem, ține de voință uh, a liderilor care pot alege să facă acest lucru. Și încă două observații finale. Detaliile în ceea ce privește drepturile de ședere, toate aceste lucruri pot fi negociate, transpuse într-un acord. Mă bucur de faptul că va fi primul subiect ce va fi, adre- ce va fi dezbătut. E foarte bine că domnul Verușta se ocupă de asta. Evident, trebuie să respectăm regulile. Dar am impresia că trebuie să existe și un fel de plan B pentru cele 5 milioane de cetățeni cu familiile lor în cazul în care negocierile dau greș, pentru că nu putem să le spunem, ne pare rău băieți, dar am încercat, dar n-a mers figura eu cred că până la urmă aș, ar trebui să împreună cu colegii să organizăm o monitorizare a acestei uh, audieri undeva, cândva, să avem o imagine cât mai clară a acestei imagini. Evident, ne dorim și o rezoluție și cred că Parlamentul European trebuie să continue să dea cuvântul cetățenilor și pe viitor o, o Uniune Europeană, o, cetățenilor din cele 28 de state membre. Mulțumesc pentru aceste sugestii. Sunt convinsă că acestea vor fi uh, urmate și de alte audiere a idoma acesteia, pentru că sunt importante și din ce, contribuțiile de astăzi, e clar, uh, uh, putem să fim îngrijorați. Vă rog, are cuvântul Corbett. Thank you. This hearing has... Mulțumesc. Această audiere ne-a arătat că consecințele Brexitului sunt dramatice pentru cetățeni mai mult decât uh, s-ar fi crezut uh, sau era clar uh, în timpul, în momentul referendumului în urmă cu un an. Un mod de a fi sigur de a menține drepturile nu numai de reședință, ci și celelalte uh, drepturi despre care am auzit astăzi este, bineînțeles, să oprim Brexitul o țară se poate răzgândi până în ultimul moment și sper că cei care au venit astăzi din uh, Regatul Unit uh, fac parte din uh, sau raliat unor organizații precum Mișcarea Europeană Transpartinică pentru a pune capăt Brexitului. Însă, dacă va avea loc Brexitul, ori ce acord la care se va ajunge trebuie să fie compatibil cu tratatele, inclusiv Carta Drepturilor Omului. Orice fel de acord care nu respectă asta în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor poate să fie contestat la Curtea Europeană de Justiție. A fost o sugestie din partea doamnei Wilkinson. Um, Dumnezeu a propus un anumit tip de a ataca un astfel de document, a fost unul nou. Dar în orice caz, se poate include acest uh, contract de divorț uh, conform articolului 50. Însă Parlamentul, în caz de îndoieli, uh, și s-ar putea să existe, să facă o referire către Curtea Europeană de Justiție și pentru a întreba dacă este compatibil cu Carta Drepturilor Omului și cu tratatele, pentru că Parlamentul apără uh, cetățenii. Este de datoria noastră să facem asta. Mulțumesc foarte mult. Catherine Bearder acum. Mulțumesc. Uh, vorbesc pentru două persoane, dar nu mă aștept să primesc patru minute. Colegul meu m-a rugat să vă spun cât de mult uh, salut această audiere și cât se bucură să vadă atât de mulți uh, oameni prezenți. Uh, cu siguranță sunt mult mai mulți și online care ne urmăresc. A dorit să vă transmit cât de este de îngrijorat față de soarta cetățenilor UE în Regatul Unit și a cetățenilor britanici în UE. M-a rugat să vă spun că vom face ce vom putea pentru voi aici la Parlament însă a considerat că Uniunea Europeană nu poate să îi dezamăgească pe, ce, pe cele câteva milioane de cetățeni afectate. Trebuie să facem toate eforturile pentru a uh, atenua efectele sau a uh, opri uh, Brexitul. Uh, și sunt de acord uh, cu această idee că am putea să punem, că mult vor dori să pună capăt Brexitului uh, când va deveni clar ce înseamnă el. Aș dori să mulțume, să-i mulțumesc lui Ghi și tuturor vorbitorilor. Uh, uh, mă simt parțial jenată de guvernul meu, dar și mândră de toți cei care au venit aici și și-au susținut argumentele. Și, bun, nu trebuie să-i spun lui Ghi, nu este vorba de un singur subiect, sunt atât de multe uh, Uh, subiecte uh, care intervin aici. Am senzația că timpul nu este de partea noastră. Avem numai aproximativ 18 luni. Există timp, uh, avem nevoie de timp pentru negocieri, pentru că aceste țin, aceste negocieri uh, sunt complexe. Avem uh, nevoie de timp pentru a desface toate uh, Uh, elementele pentru a le înțelege. Oamenii care depun cereri pentru reședință și nu numai au nevoie de timp pentru a, uh, pentru a primi un răspuns. UKIP sunt prezenți aici, au spus în timpul referendumului, e foarte simplu, putem pleca și uh, avem noi un plan, așa au spus. Aș vrea să ascult uh, planul lor. Deocamdată n-am văzut niciun plan de, de, de, de la vreun uh, susținător al Brexitului. De asemenea, sunt foarte uh, dezamăgită de faptul că guvernul britanic nu a putut fi prezent pentru a ține o, um, um, o prezentare aici. Suspectez că este din cauza faptului că doamna May are oroare de Curtea Europeană de Justiție. Uh, este ceva ce înspăi, înspăimântă foarte tare guvernul britanic. Din punctul meu de vedere, politica de a Uh, nu avea niciun acord până când nu există un acord asupra tuturor elementelor este greșită. Trebuie să găsim un acord pentru cetățeni. Mulțumesc. Beatriz Besera acum. Da, eu voi... Mulțumesc. Eu voi vorbi în spaniolă în această după-amiază, dacă îmi permiteți. Și ar vrea, în primul rând, să vă mulțumesc uh, foarte sincer dumneavoastră, experților care ați venit aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, reprezentanților asociațiilor 3 Million și le mulțumesc și celor două petente. Mărturia și curajul de care dați dovadă e ceva ce ne face mai puternici noi ca Uniune. Și e ceva ce ne arată exact care e principala problemă ridicată de Brexit, cetățenia. A trebuit să ajungem la această catastrofă ca să vorbim despre drepturile cetățenești. Am ajuns în momentul ăsta când totul practic uh, e zdruncinat, când ne dăm seama că aceste daune care se fac uh, nu sunt niște simple daune colaterale. Deci cetățenii aceștia nu pot uh, plăti pentru niște reguli care sunt schimbate între timp în mod unilateral. Toate propunerile pe care le-am primit astăzi sunt foarte valoroase Vă mulțumesc claritatea dumneavoastră și vă mulțumesc și despre faptul că ne spuneți că avem posibilitatea aceasta de a stabili un cordon sanitar pentru a proteja în timp și în spațiu uh, drepturile cetățenilor. Există chestiuni legate de interpretarea clar ilegală a guvernului britanic în ceea ce privește stabilirea uh, unui venit minim pentru stabilirea dreptului de ședere permanentă și cred că ar trebui să ne gândim cu toții la faptul că putem uh, apela la Curtea de Justiție aici. Și aș vrea să mai semnalez un lucru care cred că ține de competența noastră, și anume faptul că o mare parte din presa britanică are un limbaj prin care practic ne face să ne gândim la hărțuirea unei întregi categorii a populației. Deci vorbesc despre privilegiile cetățenilor UE față de cei britanici, de pildă. Deci să nu uităm că suntem aici uh, uniți și trebuie să rămânem uniți în prima linie a frontului. Doamna Helen Smith, aveți cuvântul. Thanks, Renata. I'd uh, add my own thanks and welcome to the, the petitioners and the experts. Domnule Alan Smith, mulțumesc, uh, Renata. Iată, se pare că experții de calitate sunt ascultați în anumite instituții. Lucrurile pe care ni le-ați uh, prezentat în frâng inima. Este vorba de viețile oamenilor. Ni s-a adresat, dragi colegi, o provocare și trebuie să ne ridicăm la înălțimea ei. Nu cred că Uniunea Europeană a apărat interesele cetățenilor săi așa cum ar fi trebuit să o facă. Trebuie să facem mai multe eforturi. Înainte să ne pierdem în discuții, să nu uităm că există și o dinamică în Regatul Unit. Foarte mulți dintre noi în Regatul Unit ne opunem Brexitului. Eu sunt din Scoția, dar sunt și alții din uh, Regatul Unit care sunt de aceeași părere cu mine. Chiar 48% din cei care au participat la referendum sunt de părere că cel mai bun Brexit este niciunul. Și uh, eu uh, nu cred că ar trebui să avem o rezoluție care să accepte Brexitul. Nu cred că există o cale bună de a-ți scoate propria inimă. În ceea ce privește ce trebuie să facem, este, trebuie să ne, anunță, să ne întrebăm, Uniunea Europeană este un club de state sau este Uniunea Popoarelor? Nu cred că interesele cetățenilor au fost suficient reprezentate. Ce trebuie să uh, avem este un act de generozitate din toate părțile. Cetățenii sunt uh, afectați, dar uh, să vedem un act unilateral de generozitate. Nu cred însă că el va veni din partea guvernului britanic. Dacă suntem de acord că este nevoie de un act de generozitate pentru, interes, uh, pentru cetățenii noștri, acesta trebuie să vină de la Parlamentul European pentru a garanta drepturile cetățenilor britanici în întreaga Uniune Europeană acum, să stabilim o dată, să găsim o cale de a face lucrurile. Sper că asta va depune presiune intolerabilă asupra guvernului britanic să-și schimbe retorica, să-și schimbe tonul și să se ridice la înălțimea aceluiași nivel, um, aceluiași nivel de generozitate. Sunt de acord că trebuie să uh, suspendăm principiul niciun acord până nu am căzut de acord asupra tuturor elementelor. Să facem asta întâi să ne ocupăm întâi de cetățeni. Sunt multe lucruri juridice de care trebuie să ne ocupăm. Experți avem. Ne trebuie însă um, voința politică. Ea lipsește uh, guvernelor din uh, statele membre. Cred că Parlamentul European trebuie să exprime această părere. Thank you very much, Mr. Dance. The floor is yours. Mulțumesc, domnul Dance. I'd like to associate myself entirely with that. Uh, in terms of... Mulțumesc, sunt de acord uh, cu ideea de a ne ridica nivelul de ambiție. Aș dori să mulțumesc și petentelor pentru prezentările foarte bune. Într-adevăr, există două fațete ale aceeași monede. Ar putea să existe și o a treia dimensiune, uh, cum spunea domnul Verhofstadt. Vorbim despre cetățeni de ambele părți, UE27 în Regatul Unit Uh, și mă bucur și că s-a ascultat vocea British in Europe uh, pentru a reprezenta pe cetățenii britanici în UE27. Vorbim despre oameni care au luat decizii pentru viața lor, care s-au mutat uh, pe baza drepturilor și responsabilităților acordate de cetățenia europeană. Vorbim despre un proces care schimbă acest lucru fără ca, în majoritatea cazurilor, persoanele afectate să-și fi dat acordul. 10 luni este foarte mult timp pentru oricine să trăiască sub un mare semn de întrebare. Când ajungi în momente cheie în viața ta, momente în educație, în carieră, n-ai încotro, trebuie să iei o decizie, nu poți să amâni deciziile pentru câteva luni, dar rămite 10 luni sau 2 ani ceea ce am auzit din partea uh, tuturor celor care uh, au venit astăzi aici este că este atât de important să eliminăm cetățenii din procesul de negociere, să nu fie ei pioni în negocieri. Orice poziție ați avut în referendum, că ați fost pentru sau împotrivă, și știu că există în sală persoane care au fost pentru Brexit, trebuie să, de, să fim de acord că cetățenii sunt pe primul loc. Tocmai de aceea principiul nimic, uh, niciun acord până când nu avem acord asupra tuturor elementelor trebuie suspendat. Nu este deloc drept ca cetățenii să trăiască cu acest mare semn de întrebare deasupra capului. Thank you. Tatiana Zdanoca, please. Mulțumesc, doamna Zdanoca. Yes, thank you. I want to refer to just to... Mulțumesc. Aș dori să mă refer la cele două petiții. Problema menționată în uh, această petiție se referă la pierderea automată a cetățeniei europene ca rezultat al pierderii Deci pierderea automată a cetățeniei europene cu pierderea uh, cetățeniei naționale. Asta a fost uh, problema. Domnule Fărhoștat, ați spus și petiționarii consideră că cetățenia europeană este suplimentară pe lângă cetățenia națională, însă în practică vedem că cetățenia europeană este derivată pur și simplu din cetățenia națională. Iar situația nu s-a îmbunătățit uh, în rap uh, raportul Catania. Claude Moraes își amintește. A existat un raport privind cetățenia și uh, a um, fost respins la limită de câteva voturi. Uh, Opinii, avizul meu, de asemenea, în Comisia Libe a fost respins în ceea ce privește cetățenia. Uh, și în următorul mandat, uh, la diferență de un vot, mă tem că din, pauza, din, din partea GUE, care a, a spus că este prea federalist, noi am propus exact asta, cetățenie europeană, care să nu fie uh, derivată direct din uh, statutul de membru uh, al unui din statutul din cetățenia um, de un stat, unui stat membru. Trebuie să învățăm din propriile noastre greșeli. Domnule Verhofstadt, aveți uh, raportul dumneavoastră privind legislația în acest domeniu. Bineînțeles că este vorba și de tratate, însă sper că cel puțin Parlamentul nostru va avea o majoritate pentru conceptul că cetățenia europeană este ceva ce vine în plus față de cetățenia unui stat membru și sper că um, Comisia Libe um, va iniția o dezbatere pe acest subiect în viitorul apropiat. Diana, and we go now to Miss Judith Curtin Mulțumesc, doamna Judith Curtin Darling, acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit, mai ales uh, petentelor care au venit astăzi alături de noi. Ați explicat exact cât de kafkaescă este situația în uh, Europa, fie că în Regatul Unit sau în alte state membre. Și asta uh, este în armonie cu ceea ce am ascultat și noi în Uh, Regatul Unit. Am încercat să facem o consultare publică pentru a afla de ce din regiunea noastră 60% dintre, din uh, regiunea noastră nord-estul Angliei uh, mulți au votat pentru a părăsi Uniunea Europeană, dar a reieșit că foarte mulți se temeau pentru viitorul lor. Să vă dau un exemplu. Newcastle este considerat uh, Uh, unul dintre locurile cele mai bune pentru a ieși în oraș, în Regatul Unit. Suntem una, unul dintre regiunile în care oameni, toată lumea este binevenită. Un uh, profesor uh, din Newcastle a fost întrebat de către studenții germani în Erasmus um, unde ar putea să iasă să se simtă în siguranță, pentru că se temeau pentru siguranța lor ca um, germani în Marea Britanie. Atâta teamă, atâta ură a fost vehiculată în uh, campanie. Avem o obligație morală de a ne asigura că oamenii nu trăiesc în, cu teamă, fie că trăiesc în uh, Regatul Unit sau în restul Uniunii Europene. Încă un element despre care am vorbit la Comisia de Petiții foarte mult, dreptul de vot. Majoritatea uh, celor despre care am auzit astăzi nu au avut niciun cuvânt de spus în uh, ceea ce privește o decizie care îi afectează cel mai mult. Mulți uh, uh, din cei, cei care au trăit în afara Regatului Unit de, timp de mai mult de 15 ani și-au pierdut drepturile de vot. Iar mulți dintre cetățenii afectați nu au avut un uh, drept de a uh, interveni în această dezbatere. De aceea soluția este morală mai mult decât juridică. Nu putem să permitem ca oamenii să trăiască cu acest nivel de incertitudine. Thank you. Mr. Button, the floor is yours. Thank you, Madam Speaker. Um, well... Button, mulțumesc. Ca una din dintre vorbitoarele mele e să găsim o cale pentru a schimba lucrurile, pentru a opri Brexitul. Ianis Varoufakis spunea, nu negociați cu ei, ei nu negociază și are dreptate. Dacă încercăm să trăim acum cu articolul 50 și să negociem, e greșit. Marea Britanie ar trebui să abroge actul comunitar din 1974 și aș avea acum două întrebări. Și după aia mă refer la cetățenie. În primul rând, S-a vorbit uh, despre accesul la drepturile dobândite și la sistemul de beneficii pentru cetățenii UE din țara noastră. Și s-a spus despre drepturile legitime și despre decizia uh, Curții de Justiție din 1973 care spune că avem o nouă ordine juridică și care impune obligații nu doar statului membru, ci și indivizilor și că drepturile conferite cetățenilor devin un patrimoniu legal. E o bombă cu ceas asta la negocierile Brexit, despre care nimeni nu vorbește în Marea Britanie, mai ales guvernul nu vorbește despre asta. Domnul Verhofstadt vorbea despre protejarea drepturilor tuturor, a celor care lucrează, a celor care nu lucrează sau a celor care au mers, au locuit în uh, Uniunea Europeană. Se vorbea despre accesul la Sistemul Național de Sănătate britanic. Marea Britanie a contribuit întotdeauna net la buget. Din 43 de ani, din 44 am contribuit net la buget. Suntem al treilea sau al patrulea mm, ca bani contribuiți Majoritatea celorlalte țări nu sunt contribuitori neți, ci beneficiari. Deci cine va plăti, întreb eu? Nu cei care sunt deja acolo și au drepturi dobândite și stabilite. Și nu mă întrerupeți nici pe mine, nu. Cine va plăti pentru cei care poate că au mers odată în Marea Britanie și au deci drepturi legitime acolo acum? Deci asta se poate aplica tuturor uh, până la ieșirea din Uniunea Europeană. Gândiți-vă că a murit uh, ultimul britanic uh, în vârstă de 117 ani, deci unul din ultimii noștri centenari. Deci ce vom face? Contribuabili britanici vor plăti întotdeauna uh, și pentru acești oameni, deși au plătit ani de zile pentru ei. Și acum, referitor la cei care trăiesc în Marea Britanie, nu e adevărat, cum spune Jonathan Porta, că cei din campania Live au vorbit despre asta. Eu am făcut campanie pentru a ieși și am spus că va fi cea mai mare problemă de descurcat. Și am spus că va fi nevoie de un acord reciproc și de un sistem uh, reciproc pentru ca toate problemele să fie soluționate rapid. Nu puteți impune asta în, uh, Marea Britanie, în Uniunea Europeană. Poate că Marea Britanie va pune în practică un acord și îl va respecta, însă noi va trebui să ne vizuim pe alte 27 de state membre care nu prea aplică nici măcar legile europene. Deci de aceea Marea Britanie are nevoie de acorduri bilaterale cu țările UE. Acum cetățenia. Am spus două minute doar. 60%. Odată vă rog și o să-mi dați puțin timp. Giverhofstadt de fiecare dată când vorbește în plenară, vorbește cât vrea. Acum, pierderea involuntară a cetățenii. Nu a fost o pierdere involuntară, s-a organizat un referendum. Îmi pare foarte lor, nu mai aveți microfonul, vi l-am tăiat. So, regardless of your political view... Cum, indiferent care sunt părerile dumneavoastră politice, fiecare a primit două minute. Deci haideți să respectăm lucrurile, regulile. Madam Chair, thank you very much indeed and can I thank... Vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor eurodeputaților care au vorbit până acum, mai ales petentelor și reprezentanților diferitelor organizații cetățenești. Ceea ce am ascultat a fost binevenit. Am mai auzit multe din aceste argumente și înainte să de fiecare dată e bine să ți se reamintească anumite lucruri. Două lucruri s-au desprins în ultimele 10-15 minute. În primul rând, Domnul Dans, eurodeputat, spunea că nimic nu e stabilit, că totul poate fi suspendat. Da, sunt de acord, însă, domnule Dans, e o poziție dură din partea Uniunii Europene. Dacă veți sprijinul, eu vi-l dau. Al doilea lucru, să cerem uh, respectarea aspectelor morale înainte de cele juridice. Da, sunt de acord cu asta, însă și asta e o poziție dură. Domnul Verhofstadt a anunțat-o și la, la o săptămână trecută. Un aspect principal este uh, competența Curții Europene de Justiție. Dacă veți sprijin pentru așa ceva și dacă vreți ca Marea Britanie, ca UE să renunțe la competența curții, vă sprijin, în, în scris o fac. Uh, încă un lucru, Ar vrea ca lucrurile să fie mai echilibrate. Am auzit lucruri interesante de la experți, însă am auzit, am ascultat și anumite chestiuni din partea organizației Lawyers for Britain, care sunt pro-Brexit și care poate că nu erau atât de um, reale. E important să se audă părerea fiecarei părți. N-am întrerupt pe nimeni și nu vă rog să mă întrerupeți. Doar observ cum stau lucrurile. Nu e prima oară când vin la o audiere sau la o ședință de comisie și văd cât de părtinitor este grupul celor care intervin și sunt invitați aici. Dar vă mulțumesc. Thank- Domn Boni. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni. Cred că trebuie să continuăm deoarece e foarte important pentru noi, membrii Parlamentului European, să discutăm cu reprezentanții organizațiilor, a universităților, cu multe persoane din Marea Britanie. E important să putem discuta despre aceste chestiuni. Și țin să le mulțumesc mai ales celor care și-au adus aici uh, mărturia personală. Trei învățăminte trag eu din ședința asta de pe urma ședinței. În primul rând, e important să înțelegem ce înseamnă cetățenia europeană. Și ca să ne ocupăm de acest lucru, și când vom face acest lucru, vom începe pe, să înțelegem mai bine deci, ce înseamnă acest concept de cetățenie europeană. Al doilea rând, nu vorbim despre lucrători sau. Deci nu vorbim doar despre profesii, vorbim despre oameni. Și cred că unora ar trebui să le fie clar că înainte de Brexit, înainte de a sprijini Brexitul, urmau niște efecte asupra oamenilor. Deci ar fi trebuit să există această conștientizare. Și al treilea rând, dacă înțelegem legătura între oameni, multe chestiuni ce țin de mediul de afaceri, de legislație, toate aceste aspecte complicate, atunci noi, ca Parlament European, trebuie să venim cu o reacție pozitivă. Deci să ne uh, ocupăm de cetățenia europeană, de drepturile cetățenești împreună, mai multe comisii, amplă, libe, să nu separăm lucrurile, ci să avem o privire de ansamblu holistică pentru a-i sprijini pe cei care sunt de partea Uniunii Europene. Eu sunt din Polonia, în Marea Britanie trăiesc foarte mulți polonezi și sprijin și pe cetățenii polonezi. Uh, și îi sprijin pentru ca ei să se poată bucura de drepturile lor uh, fundamentale acum, la începutul secolului 21. Jim Lambert. Mulțumesc. Și eu aș vrea să mă adaug, să mă alătur celor care le-au uh, mulțumit oaspeților și celor care au intervenit în această după amiază. A fost impresionante unele din mărturiile aduse astăzi aici. Și unul din lucrurile pe care le auzim de multe ori acum în Marea Britanie e că lipsa unui acord e mai bună decât un acord prost. Deci se tot vehiculează această idee. Dacă vă gândiți că Organizația Mondială a Comerțului cu structura ei de tarife ar fi uh, mai uh, cuvenită pentru a soluționa problema acestor oameni aflați într-o zonă gri, nu știu ce face. În Marea Britanie e greu. Avem o prim-ministră obsedată de cifrele de migrație, nu e singura, e un concurs acum, sunt alegerile generale și, din păcate, nu doar în Marea Britanie asta e o problemă. Și e ceva ce ar trebui să recunoaștem noi ca Parlamentul European, deoarece există studii excelente făcute de comisiile LIBE și uh, PETI în legătură cu exercitarea a drepturilor cetățenești în statele membre, arată că există probleme în mai multe țări, uh, probleme legate de șederea permanentă, de reședința permanentă. Și de asemenea, cred că ar trebui să organizăm o sesiune, un seminar în legătură cu modul în care funcționează drepturile de securitate socială la nivel transfrontalier. Sunt drepturi istorice dobândite la care oamenii contribuie. Deci nu e vorba aici de guvern național, ci de indivizi. Și am o întrebare în legătură cu această tranziție. Cu ce se va întâmpla cu cei care acum, de exemplu, au un loc de muncă și dacă se vor muta în alt stat membru, dacă vor deveni la un moment dat cetățeni din țări terțe, deci ce se va întâmpla cu ei? Și de asemenea, experților le adresez întrebare. Credeți că guvernul britanic are o poziție coerentă în legătură cu schema de asigurări uh, comprehensivă? Uh, thank you very much, Jean. Prizătoare? Please. doamna Spinelli. Am ascultat uh, intervențiile celor care au uh, semnat aceste apeluri și m-am gândit la ce responsabilitate au cei care de la începutul campaniei nu au spus, nu au arătat dezastrul uh, spre care ne îndreptam. În primul rând, clasa politică uh, britanică e importantă, e aici responsabilă. Deci ei nu au spus despre, nu au vorbit despre faptul că e imposibil să menții anumite drepturi, însă și noi suntem responsabili ca instituție europeană. Suntem responsabili pentru că în timpul campaniei pentru referendum nu am insistat cu tărie, nu am spus ce riscuri existau Uh, când uh, o țară anunța practic că s-ar putea să încalce Carta Drept, Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale. Acum, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acum va trebui să ne luptăm. Va trebui practic ca totul să fie reluat de la zero. Convențiile sociale, economice. E prea mare frica de, de, de UKIP acolo, e prea mare fobia care există. Și de aia sunt de acord cu doamna Donskoi când spunea că formula conform căreia nimic nu e stabilit înainte ca totul să fie stabilit, e o formulă greșită. Acordul cu privire la dreptul trebuie încheiat cât mai repede. Și de aia sunt de acord și cu propunerea lui Giverhofstadt e necesară și utilă o rezoluție a noastră, o rezoluție care să se ocupe specific de drepturile cetățenești, care să facă presiune asupra guvernelor și care să dea de înțeles Angliei și cetățenilor care simt uh, neliniște, să le dea să înțeleg că îi ascultăm cu adevărat și că nu ne prefacem că nu vedem pericolul ce ne pândește. Vă mulțumim. Doamna Monica Holmeier. Ähm, în primul rând, aș dori să spun că regret faptul că înainte de Brexit uh, nu prea s-au auzit în mass media bunele argumente uh, vehiculate, dar au circulat în schimb o serie întreagă de prostii și nebunii Iar acum, iată-ne, uh, stăm și adunăm cioburile de pe urma rezultatului acestui referendum. Eu accept această decizie, bineînțeles, dar către domnul Batten și Germania este un contribuitor net, dar profită de pe urma pieții interne, la fel cum a profitat și Regatul Unit. Nu așa putem calcula spunând că ei și nu dai nimic. Genul acesta de alegem uh, ce ne place nu funcționează. Fie suntem o comunitate uh, și de asta ține respect. Și de asta ține uh, și, iată, um, s-a vorbit despre asta, câți cetățeni polonezi, de exemplu, au fost jigniți în Regatul Unit dacă uh, Regatul Unit nu ar fi invitat acești uh, oameni de care avea nevoie ca să lucreze, atunci Marea Britanie ar fi avut și mai să lucreze acolo, atunci Marea Britanie ar fi avut și mai mari dificultăți. Deci trebuie să fim uh, corecți. Asta înseamnă pentru mine să lucrăm în mod consecvent la soluții benefice în mod reciproc. Iar decizia de a, de a face un hard Brexit nu a venit din partea Uniunii Europene, a venit din partea guvernului britanic. Trebuie spus acest lucru. Iar Uniunea Europeană a reacționat cu precauție, bineînțeles, pentru că totuși nu suntem noi îngerași. Dacă ne dă cineva o palmă, uh, poate că nu dăm înapoi, dar uh, măcar uh, reacționăm cu oarecare precauție toată lumea ar fi uh, bucuroasă dacă s-ar ajunge în sfârșit la niște negocieri constructive. Am fi și noi atunci dispuși să uh, fim constructivi. Însă, să-și aleagă fiecare ce-și dorește, nu va funcționa. Before returning to our please allow... Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul invitațiilor noștri, dați-mi voie să fac câteva comentarii. Îmi pare rău că doamna James și domnul Button, colegii noștri, au părăsit sala, pentru că tactica aceasta, arunci o piatră și ei la fugă, nu e neapărat o, o, o șansă acordată dialogului. În al doilea rând, cred că e foarte logic să avem un astfel de panel de experți și țin să le mulțumesc lor și petiționarilor pentru prezentarea situațiilor. Uh, nu e ca și cum sunt părtinitori, ci pur și simplu au prezentat o realitate care trebuie să-i facem față, pentru că suntem cu toții de acord că cel mai important este într-adevăr protecția oamenilor, nu doar a cetățenilor uh, europeni care locuiesc în Regatul Unit, dar și a cetățenilor uh, britanici care locuiesc în Uniunea Europeană. Nu e părtinitor sector, ci doar e o oglindire a realității. Acum, realitatea. Când am ascultat prezentările, m-am gândit la ceva. Noi, din bunăvoință, din, uh, am observat că există tot felul de conflicte și în întreaga lume. Și e vorba de puncte de vedere juridice, legale, morale. Am avut impresia că uh, Uh, trebuie să fim mai atenți la realitatea în care trăim. Acum am să dau cuvântul invitațiilor noștri exact în ordinea în care au intervenit uh, inițial și mai întâi am să dau cuvântul lui Giver of Stat. Foarte pe scurt, lecțiile sau învățămintele pe care le pot trage din audierea de astăzi nu fac decât să confirme ceea ce gândeam deja, și anume cetățenii mai întâi. Haideți să începem negocierile imediat, haideți să încercăm să ajungem la un acord, Haideți să facem ca acest acord să fie public, bine cunoscut, în așa fel încât să dispară orice incertitudine pentru toată lumea și suntem cu toții de acord că acest capitol de sine stătător al drepturilor trebuie tratat imediat nu să așteptăm încă doi ani și să spunem, păi stați că mai avem acum încă un capitol pe drepturile cetățenilor, să le negociem la sfârșit. Nu. Eu cred că aici există o organizare pe etape care trebuie să ne permită să rezolvăm problemele și imediat să fim în măsură să finalizăm acest capitol și să oferim certitudine cetățenilor. Prima învățăm, primul învățământ. A doua, al doilea învățământ este că uh, ar fi bine să pregătim această rezoluție împreună cu diferitele comisii, ocupare, libertăți civile și așa mai departe, încât aceasta să fie gata la începutul lui septembrie. Pentru că sunt elemente politice care trebuie neapărat să figureze în rezoluție. Nu neapărat ca să repetăm ce am mai spus deja. Nu. Nu acesta este scopul acestei uh, a doua rezoluții ci trebuie să creăm acea presiune necesară uh, în ceea ce privește obținerea unui acord final. De aceea cred eu că e momentul potrivit în, eu știu, nu știu, sfârșitul august, începutul lui septembrie, să avem un rezultat pe această chestiune. Și, în al treilea rând, aș avea o sugestie. Știți, aliniatul 27 a rezoluției Parlamentului European Eu am trimis acest text domnei comisar Iurova și serviciilor Consiliului uh, și cred că și ei sunt de acord că trebuie să fie examinat și trebuie să vedem care sunt posibilitățile juridice la îndemână. Câteva intervenții astăzi în această după-amiază au demonstrat că șansele sunt mari, posibilitățile sunt imense. Așa că mi se pare un aspect în care Comisia Libe în următoarele luni cu siguranță va avea un leadership. Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul paneliștilor, fiecare câte două minute, vă rog. Doamna Donscoi.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 Vreau să mulțumesc celorlalți experți și invitaților și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați permis să prezentăm aceste puncte de vedere. Și salutăm cele spuse astăzi în această audiere, ceea ce ne oferă speranță și așteptăm cu nerăbdare rezoluția care va fi redactată cât mai repede cu putință la începutul toamnei și aș vrea să amintesc tuturor părților care vor negocia să ne coopteze și pe noi cât mai mult cu putință în acest proces, în așa fel încât să fim un interlocutor constant în acest dialog. Trebuie să fie un dialog, un sistem în care să putem să participăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Vă rog, doamna Dorfel. Thank you very much uh, for this panel. Domnul Dorfel, mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări și referitor la cele spuse de parlamentarul de Regatul Unit. Uh, Uh, există atât de multe aspecte care trebuie să fie rezolvate. În momentul în care vorbim despre 4,2 milioane, uh, nu vorbim despre acei cetățeni care erau în străinătate și care se întorc în Regatul Unit și care vor pierde aceste drepturi când nu vor mai beneficia de cetățenie europeană, ei și familiile lor. Și atunci e clar că acești oameni își doresc să-și poată exercita drepturile conferite de tratate atât în Regatul Unit cât și în Uniunea Europeană, chiar dacă șederea a fost temporară. Deci e vorba de o pierdere imensă care nu poate fi circumscrisă doar la acea cifră de 4,2 milioane de persoane. Eu cred că în negociere trebuie să ținem seama și de acele grupuri care, a căror interese vor fi evocate și apărate. Și uh, E un drept uh, inalienabil. Mie mi se pare o idee fantastică. Să sperăm că această nebunie a Brexitului se va opri înainte să se transpună în fapt. Și apoi, uh, când s-a vorbit despre mediul de afaceri, uh, și anume că trebuie să avem timp suficient pentru a ne obișnui cu această nouă situație, asta demonstrează cât, câtă harababură este, că pentru că nu poți să ai ani și ani la rând de perioadă de tranziție pentru a destrăma tot ceea ce s-a făcut. Nu poți destrăma o familie, nu poți să, uh, să, să, să ajungi într-o situație în care copiii, familia respectivă a ajuns în Regatul Unit, merg la școală copiii în Regatul Unit, ori uh, bunicii nu mai pot veni pentru că nu mai au drepturi. Deci asta nu se poate destrăma. Mulțumesc. Mr. Jeffrey, please. Mulțumesc și acum domnul Jeffrey. Mulțumesc foarte mult. Am timp puțin la dispoziție poziție, așa că unul din argumentele puternice pe care vreau să le exprim este că am o speranță. Știu că negocierile vor fi dificile, vor fi complexe. Și prima mea speranță este că acele negocieri se vor baza pe fapte. Cât mai ancorate în fapte, cât put, cu putință, cu o dimensiune politică cât mai redusă. Apoi, în al doilea rând, pragmatism avem interese comune, avem interese care trebuie să fie în mod reciproc garantate. Și poate nu e o situație pe placul tuturor, dar în continuare avem interese comune. Și, în al treilea rând, un învățământ clar din mărturiile de astăzi, din această audiere, este că trebuie ca negocierile să fie în continuare purtate la o, o scară umană și calculele strategice, economice sau mai știu de orice altă natură să nu prevaleze. E vorba de viața oamenilor, e vorba de șansele vieții lor. Și aici e vorba de, și de pragmatism și de uh, o, omenie. Mulțumesc! Yes, Ms. Onslow, call, please. Mulțumesc, doamna Onslow Cole. Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că e foarte simplu, mai ales când ai o astfel de dezbatere, să subliniezi diferențele și să pui accentul pe probleme. Dar cred eu că trebuie să ne amintim că, așa cum a spus toată lumea, în fond ce ne dorim este o rezolvare a situației. Și toată lumea recunoaște cât de important e subiectul și cât de fundamental este să ajungem la un acord cât mai rapid cu putință. Eu cred că dacă eliminăm anumite chestiuni, rămâne speranța că ambele părți vor merge în direcția potrivită. Și am în continuare această dorință și acest sentiment că se dorește o rezolvare pozitivă pentru ambele părți. Mulțumesc și acum, domnul Porces. Da, mulțumesc. Uh, I agree with what, both with what Charlie... Sunt de acord cu cele spuse de Charlie Adinaur și anume că uh, dovezi, um, umenie, pragmatism, uh, dorința lui Julie și anume să existe un consens politic dincolo de familia politică la care aparținem și așa mai departe. Uh, în Regatul Unit, atât în Regatul Unit cât și în Uniunea celor 27, tocmai pentru a rezolva cât mai bine cu putință această problemă. Aș vrea să spun că, în ciuda celor uh, exprimate astăzi, eu n-am avut o poziție nici pentru a rămâne, uh, nici împotriva rămânerii în Uniunea Europeană. Eu aș spune că Brexitul, hai să zicem că Brexitul continuă și ajunge la un bun sfârșit. Cel puțin la asta ne putem aștepta. Va modifica statutul cetățenilor europene Regatul Unit și cel al cetățenilor britanici în Uniunea Europeană. E un fapt asta, că ne place sau nu, asta e. Și trebuie să facem acest lucru în modul cel mai pragmatic, omenesc și logic cu putință. Ce poate face acest Parlament pentru a contribui la acest lucru? Mai întâi, transparență și deschidere. Sunt prietenii noștri uh, în acest context pentru că ne vor permite să sporim consensul politic în Regatul Unit și în alte uh, țări, pentru că cu cât ești mai clar, despre dovezi, despre fapte, despre probleme, ce, ce aspecte trebuie rezolvate. Cu cât vii cu posibilități mai deschise și mai pragmatice, cu atât ai mai multe șanse să găsești uh, susținere politică și economică uh, din partea uh, celor din Regatul Unit care vor face presiuni în așa fel încât acest dosar să poată fi rezolvat cu bine. Mulțumesc. Before, uh, yeah. Before... Mulțumesc și înainte să dau cuvântul celor două petiționare, v-aș ruga să vă gândiți cum anume, peste câțiva ani, am putea să ne uităm în urmă și să destrămăm ceva care a fost construit timp de decenii. Um, I just want to say thank you for letting me come. Doamna Bașov, vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat, că m-ați ascultat Poate că intervenția mea va veni cu o diferență în negocierile Brexit și vreau să urez tuturor mult succes. Thank you. Miss Wilkinson, please. Doamna președinte, mulțumim și acum doamna Wilkinson. Thank you very much for having organized this event. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați organizat acest eveniment. Sunt așa de încântată că am fost în măsură să particip și că am învățat multe din audiere am probleme când se vorbește despre abordare pragmatică, omenească și toate astea sunt legate de conducerea acestor negocieri, dar să sperăm că se vor aplica aceste cuvinte. Mulțumesc! Thank you, Renata. Thank you. Mulțumesc, Renate, mulțumesc tuturor. Doamna Bașov, sincer să vă spun, nu prea vreau să mai luați încă o dată cuvântul, că eram atât de emoționat, mi-era teamă să nu mă apuce plânsul. Și vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru aceste intervenții foarte, uh, uh, la nivel foarte înalt, cu idei foarte bune și cu emoții la mijloc. Vreau să vă mulțumesc, pentru că nu e vorba de intervenții clasice, standard Ehm, vreau de asemenea să mulțumesc și lui Ghi și să preiau parte din sugestiile ce au fost făcute și anume că vom avea un follow-up în luna septembrie și există o, un task force uh, care lucrează în acest sens și dacă îmi permiteți aș vrea să Spun că sunt foarte impresionat din part, de, de contribuțiile tuturor colegilor astăzi. Important este să menținem legătura și Doamna Lambert s-a referit la aspectele legate de asigurări medicale, sociale. E clar că trebuie să aprofundăm subiectul. Așa că trebuie să continuăm munca aceasta, să colaborăm împreună și în septembrie diferitele comisii uh, împreună vom încerca să găsim o dată și data viitoare să încercăm să punem și mai mult accentul uh, pe aceste aspecte, în așa fel încât să putem uh, să le rezolvăm. Mulțumesc!